Mes chers collègues, bonjour, nous colegi, bună ziua! Ne reluăm activitatea. În această dupămasă, Comisia de Transporturi organizează o audiere publică pe tema impactul Brexitului asupra transportului maritim. Obiectivul acestei audieri e să îi ascultăm pe reprezentanții din uh, sectorul transportului maritim la nivel înalt, mă gândesc mai ales la transportatori și reprezentanții porturilor pe tema Brexitului pentru a înțelege mai bine, cât mai bine, riscurile pe care uh, plecarea Regatului Unit uh, le comportă pentru activitatea lor. Am dorit de asemenea să aflăm cum companiile din acest domeniu al transportului maritim anticipează schimbările legate de Brexit și care sunt implicațiile plecării Regatului Unit pentru afacerile lor, inclusiv în ceea ce privește transportul de călători și de mărfuri între Regatul Unit, Irlanda și Europa continentală. De asemenea, ne-ar interesa să știm ce și-ar dori uh, să obțină actorii din acest sector din uh, partea negociatorilor uh, din partea Uniunii Europene și a Regatului Unit. Vom avea două runde de dezbateri pentru această audiere. La prima îi vom asculta pe uh, reprezentanții transportatorilor, iar la a doua rundă vom avea o dezbatere cu reprezentanții porturilor. Fiecare rundă de dezbateri va fi urmată de întrebări și răspunsuri cu colegii noștri. Bineînțeles că aș dori să urez uh, bun venit uh, experților noștri, invitaților. Aș dori să ne, vă rog să ne faceți o scurtă prezentare pe acest uh, subiect, apoi aș dori să dau cuvântul eurodeputaților care vă pot adresa întrebări. Iar pentru uh, cele două dezbatere aș dori să reamintesc că, că fiecare invitat va avea șapte minute pentru prezentare. Bună ziua, domnule Martin Dorsman. Sunteți secretar general al EXCA, Asociația uh, proprietarilor de vase uh, din Comunitatea Europeană. Domnule Martin Griffiths, bun venit și dumneavoastră. Sunteți uh, director pentru afaceri publice de la CLIA Europe Cruise Lines International Association și bun venit, uh, doamnă Sue McKenzie, care sunteți director de uh, operațiuni uh, și de business, mai ales la ferry. Bun venit la comisia noastră! Pentru a economisi timp, aș dori să dau cuvântul imediat domnului Martin Dorsman pentru șapte minute. Vă rog! Mulțumesc foarte mult. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru această inițiativă de a organiza această audiere publică. E un subiect foarte important, nu numai pentru industria uh, transportului maritim, ci uh, pentru întregul domeniu. Aș dori să vă reamintesc că nu vorbim doar de transportul maritim sau de porturi, vorbim despre uh, întreg, întregul lanț, de la producători, de la cei care fabrică până la furnizorii de servicii din porturi, uh, ONG-uri și consumatori. Și uh, Știm că uh, transportul este astfel conceput încât uh, cu siguranță va avea un impact uh, asupra întregului lanț. Câteva cuvinte despre EXA. Este o asociație a, asoci- a asociațiilor. Am o telecomandă, sper să și funcționeze. Dacă o pun invers, funcționează. O, un diapozitiv mic, mic, dar doream să vă reamintesc că avem 21 de asociații de proprietari de vase Uh, încercăm să protejăm uh, um, interesele uh, membrilor noștri care fac parte din țările europene și din Norvegia. În Norvegia avem și un studiu la Bruxelles. Câteva observații de ordin general. În primul rând, domnul deci proprietarul portelului uh, Rotterdam a spus că uh, toată lumea, guvernele se pregătește pentru uh, scenariul optimist, noi ne pregătim pentru scenariul cel mai pesimist și cred că e o descriere foarte elocventă a uh, situației din mediul de afaceri. Uh, nu știm cum va arăta uh, situația, dar în orice caz toată lumea se pregătește pentru scenariul cel mai pesimist uh, și se uh, investește foarte mult timp și mulți bani pentru acest scenariu foarte catastrofic grafic, nu știm cum va arăta. Deci, uh, întrebarea principală pe care o punem și pe care o adresăm uh, negociatorilor uh, sau rugămintea este să vină să ajungă la un acord cât mai repede cu putință ca să știm cum va arăta situația definitivă. Cred că este foarte important, este chestiunea cea mai urgentă la ordinea zilei. Avem și obiective pe termen lung, în primul rând să se, ă, să se asigure condiții egale în ă, Europa, Regatul Unit va ă, părăsi Europa și deci poate că va avea și posibilitatea de a-și îmbunătăți mediul de afaceri. Uniunea de afară, Uniunea Europeană face față unei concurențe foarte puternice din partea țărilor neeuropene, probabil că și din Regatul Unit va fi o sursă suplimentară de presiune. Pe partea mai optimistă aș spune că Regatul Unit se află Uh, cam la același nivel cu Uniunea Europeană în ce privește uh, comerțul, acordurile de liber schimb, comerțul uh, global. Deci, poate în ceea ce privește cadrul de reglementare avem un aliat atunci când vorbim la OMC, la ILO, de Organizația Muncii și la OCDE. Acum, care ar fi prioritățile imediate pe termen uh, scurt pentru noi? În primul rând, uh, uh, trafic neîngrădit pe mare, apoi o libertate de mișcare pentru navigatori și apoi un acces pe piață și pentru sectorul energiei offshore, mă gândesc mai ales la energia eoliană și la energia valurilor. Cred că sigur că nu trebuie să ne uh, gândim uh, neapărat la lucrurile cele mai uh, pesimiste, dar trebuie să avem în vedere și un astfel de scenariu. Câteva cifre, dacă ne uităm la exporturile europene spre Regatul Unit, 365 de miliarde de euro, invers 274 de miliarde, Uh, poate că cel mai important este să menționez uh, numărul de camioane anual în 1993, 1 milion, în prezent 4 milioane de uh, camioane o, uh, un volum foarte mare. Între Regatul Unit și Irlanda, vedeți, 392.000 de uh, camioane circulă. Deci dacă vor apărea întârzieri, uh, din diverse motive, uh, vă dați seama că consecințele vor fi uriașe. Aici uh, Uh, vedem care ar fi impactul, care ar fi consecințele. Deci uh, avem uh, servicii autorizate de transport maritim regulat, ceea ce înseamnă că tirurile, camioanele pot să circule liber înspre și dinspre Regatul Unit. Nu există niciun fel de oprire. Era la fel ca și pentru Uh, feriuri și pentru vase, vă voi explica puțin mai târziu, dar dacă vor apărea uh, proceduri vamale, întârzierile pot fi uh, lungi. În Regatul Unit se pare că 4,2 milioane de declarații de încărcătură pentru export vor fi trebuite făcute anual, conform unor estimări. Serviciile vamale olandeze în prezent declară că intenționează să Uh, angajeze minim 1000 de uh, funcționari vamali, care ar fi uh, un top al țărilor, de deci ce Regatul Unit, Spania, Franța și Irlanda, iată care vor fi țările care vor fi cele mai afectate de introducerea procedurilor vamale. Următorul diapozit, uh, diapozitiv în ce privește libertate, uh, deci, uh, libera mișcare a navigatorilor, a personalului uh, la țărm și a pasagerilor. Uh, știți că uh, regulamentările cu privire la navigator nu, uh, să sperăm că nu vor fi schimbate. De asemenea, sperăm ca și uh, navigatorii din uh, Regatul Unit, când intră pe teritoriul europene, să nu trebuiască să îndeplinească cerințe suplimentare. În ceea ce privește personalul, foarte multe uh, firme europene au filiale în Regatul Unit, mă gândesc la energie eoliană, la gaz și așa mai departe. Uh, dacă situația se îngreunează, bineînțeles că este uh, negativ pentru afaceri. În ce privește călătorii, nu trebuie să vă explic, uh, știți că sunt foarte mulți turiști care merg în Regatul Unit, dar și pentru afaceri. Regatul Unit nu face parte din zona Schengen, deci se face controlul la pașapoarte, dar dacă vor apărea cerințe suplimentare, va fi o povară suplimentară. Și, în fine, accesul pe piață, restricțiile legate de accesul de piață. Uh, Acum uh, situația este complet deschisă, deci Regatul Unit uh, face parte din Uniunea Europeană, deci uh, um, vasele, navele pot să circule pe teritoriul european, indiferent de pavilion. Dacă situația se va schimba, probabil că um, Uh, că navigatorii care uh, zboară sub pavilion uh, britanic vor fi într-o situație de avantaj, ceea ce este în dezavantajul companiilor europene, iar în ceea ce privește situația sectorului offshore, Uh, știți că platforma continentală este foarte importantă, se produce energie oliană, gaz, petrol și așa mai departe și foarte mulți proprietari de vase europene sunt uh, ocupați în această campanie, uh, în această platformă, deci toate aceste limitări, încrediri pot avea un impact foarte puternic asupra domeniului. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această intervenție, domnule Dorfman. a spus întrebări foarte interesante și ați mai spus ceva plin de miez, să, cum ne, să ne pregătim pentru ce e mai rău, trebuie tocmai asta să încercăm să uh, evităm uh, scenariul catastrofă. Aș dori acum să dau cuvântul domnului Griffith. Șapte minute, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc că ne-ați invitat astăzi aici. Asociația noastră e asociație membră în același consorțiu cu colegul meu dinainte. Reprezentăm mai puțin de 1% din tot traficul maritim, însă avem 25 de milioane de pasageri pe an pe navele noastre de croazieră în fiecare an. Reprezentăm peste 50 de firme de croazieră din lume și peste 60 de alte asociații formate din diferite lucruri. Și avem și multe agenții de turism care sunt acreditate să vândă croaziere care țin de asociația noastră. Cât despre Brexit, ne e foarte greu să ajungem la o concluzie ce ar însemna pentru sectorul croazierelor. Sunt de acord cu cele spuse de colegul meu. Observăm că destinațiile uh, de turism, croazierele, noi ne aflăm cu toții într-o altfel de situație față de colegii noștri și vedem lucrurile destul de diferit. Brexitul nu ar trebui să afecteze foarte mult industria croazierelor. Brexitul nu va face o diferență între cum, unde vom putea noi naviga, între Uniunea Europeană și Regatul Unit, Regatul Unit și Uniunea Europeană. Pentru vase e un trafic deschis. Cadrul legal existent nu se va schimba nici în momentul în care Regatul Unit părăsește Marea Britanie. Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană. Brexitul nu va însemna probleme nici pentru cei care sunt angajați în industria noastră, indiferent de naționalitatea lor și uh, locul unde și-au reședința, pentru că nu sunt afectați când se află pe vasele noastre. Ei continuă să lucreze ca până acum. Va fi mai greu pentru cei care și-au reședința în Regatul Unit și va trebui să vedem ce înseamnă pentru ei. Acum avem o serie de activități uh, în uh, teritoriul teritoriile UE și în afara lor. Odată ce Regatul Unit se află în afara UE, pentru noi va fi de parcă am merge în Muntenegru, Turcia și așa mai departe. Lucrurile vor arăta exact la fel. Mai există niște neclarități care vor trebui rezolvate. Noi ne concentrăm foarte mult pe pasageri. Noi oferim destinații de vacanță. Așa că imigrația ne îngrijorează. Cât de ciudat ar fi pentru pasagerii noștri să ajungă la țărm și să se confrunte cu restricții. Cum vor funcționa toate aceste lucruri? Cum le vom gestiona în porturi? E valabil și pentru angajații noștri care merg la țărm. Ce se va întâmpla cu vizele de intrare? Ce se va întâmpla cu toate acestea când um, Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană? Până acum, guvernul britanic a spus foarte clar condițiile pentru um, pasagerii navelor de croazieră care vin în Regatul Unit nu se vor schimba însă aranjamentele vamale se vor schimba. Și am văzut deja ce a hotărât guvernul Marii Britanii în octombrie, lucruri care sunt deja în vigoare și afectează traficul de mărfuri. Noi transportăm foarte mulți pasageri care acum se bucură de asigurări de sănătate unite și scheme de asigurări unite. Apoi, cei care cumpără vacanțe sunt protejați printr-o singură asigurare, lucruri care se vor modifica odată ce Marea Britanie părăsește. Pasagerii și-au cumpărat deja croaziere pentru anul viitor. Avem nevoie de claritate ce se va întâmpla cu aceștia, indiferent unde călătoresc în Uniunea Europeană sau în Regatul Unit, cum se vor putea bucura cât mai bine de vacanță. Au nevoie, vor avea nevoie de vize să viziteze Uniunea Europeană și invers. Presupunem că nu, dar oricum avem nevoie de claritate regularitate pentru a-i putea pregăti pe pasageri. Trebuie să știm și dacă vor fi bineveniți acești oameni. Domnul Verhofstadt, în, um, într-un articol în The Guardian, spunea că britanicii nu au dreptul să vină în vacanță în Europa. Corect, dar nu foarte prietenos lucrurile pot să funcționeze în ambele sensuri. Și apoi ne întrebăm dacă pasagerii britanici de dependenți de croaziere și alții vor continua să fie bineveniți după Brexit în UE. Pentru că nu putem merge în Africa de Sud, Malezia și așa mai departe, dar suntem bineveniți acolo. Va trebui să avem claritate și în acest sens. Cadrul existent pentru sănătate și protecția consumatorilor de care se bucură cetățenii europeni ar trebui să fie continuată și pentru cetățenii britanici după Brexit. Mai ales cadrul european de sănătate ne-am dorit să fie în continuare valabile ne-am dorit să ne asigurăm că există pachete de călătorie sub o singură, vândute sub o singură asigurare. Nu ar fi în interesul cetățenilor ca turiști să fie foarte afectați după Brexit și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu Parlamentul European în lunile următoare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule Griffith, pentru intervenție și acum îi dau cuvântul doamnei McKenzie. Aveți cuvântul. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, mă numesc Mackenzie, Mă ocup uh, de uh, compania care gestionează feriboturile și, uh, de asemenea, noi ne ocupăm de felul în care evoluează afacerea în cele 11 porturi pe care le avem în gestionare și până și titlul funcției mele se va schimba după Brexit. Noi avem uh, 27.000 de curse pe 8 itinerare principale înspre Franța, Belgia, uh, țările de jos și Irlanda. Avem mai mult de 20 de feriboturi, uh, transportăm mai mult de 20 de milioane de uh, călători în fiecare an și avem de asemenea și transport integrat transcontinental prin Italia, Polonia, Germania, Spania și România PN Ferry Masters are de asemenea uh, un tronson de cale ferată uh, de la Oradea în România care permite uh, conectarea și cu alte uh, țări de pe continent. Noi suntem o companie veche uh, de mai mult de um, 118 ani uh, și am început cu un serviciu de um, livrare de uh, scrisori, de curierat poștal. Uh, în nordul insulei, dar acum au devenit o parte integrantă a um, infrastructurii de transport din Europa și noi transportăm tot felul de mărfuri, piese de schimb pentru mașini, uh, uh, medicamente, uh, camioane, trenuri, 250 de angajați avem în Franța, 160 în Polonia, 35 în Irlanda și 50 în Belgia și de asemenea în mod indirect suntem responsabili pentru multe alte locuri de muncă în porturi, în gări, în serviciile logistice care în mod direct sau indirect sunt legați de ceea ce facem noi. Bineînțeles, pentru noi Brexitul uh, uh nu poate, trebuie să aibă o influență atâta timp cât vor exista oameni și mărfuri care vor călători între Regatul Unit și continent și ne-am luat angajamentul alături de guvernul britanic și de guvernele din țările în care um, acționăm ca să participăm la încercul proces și facem tot ce putem ca să diminuăm cât mai mult impactul Brexitului asupra operațiunilor noastre. Vedeți, scurt, simplu și la obiect. Merci. Mulțumesc. Acum trecem la faza de dezbateri pentru acest prim grup de experți. Am să cer colegilor să folosească metoda uh, uh, meciului de tenis de masă. După care o să dăm cuvântul pentru a doua rundă de întrebări și răspunsuri. Deci începem cu coordonatorii și apoi cu restul membrilor. Mai întâi Cât timp să acordăm? Întreabă președinta. 5 minute. Începem cu domnul Vin van der Kamp. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu relogesc pe colegul Marcus Piper, care este expertul nostru în domeniul Brexitului, dar care nu a putut să fie prezent acum aici, ceea ce îmi dă mie ocazia ca un olandez care este teamă de apă, să pun mai multe întrebări. Mai întâi o întrebare pentru domnul Dorsman. E o întrebare grea. Comisia Europeană este la curent cu problemele dumneavoastră și cu toate aspectele practice? Și vreau să răspundeți imediat. Uh, am să răspund în, uh, în neerlandeză. Am uh, Um, au avut ocazia să discutăm deseori cu echipa domnului Barnier și am explicat care erau problemele. Am încercat să uh, avem un dialog, cel puțin uh, o facem în ultimele luni. Și da, ei au plecat urechea la păsurile noastre, dar sunt reticenți în a da vreo indicație apropo de ce se va întâmpla pe viitor, dar e adevărat că ascultă. A doua întrebare, spre domnul Vin Van de Cap. Uh, pentru dumneavoastră, dar și pentru um, um, ceilalți membri ai grupului de experți. Singura cale de a ne salva este să avem această perioadă de tranziție. Nu o să fim gata pe 31 martie 2019. Asta e un vis. Domnule Dorsman, ce părere aveți dumneavoastră despre perioada de tranziție? Credeți că uh, va fi bună? Cât de mult ar trebui să dureze această perioadă de tranziție? E o întrebare extrem de dificilă, pentru că nici nu prea înțelegem exact ce presupune perioada de tranziție. Este doar o continuare a situației actuale sau vor exista deja niște schimbări? Revin la ce am spus și mai devreme, faptul că trăim într-o nesiguranță totală și de aceea este extraordinar de greu pentru uh, mediul de afaceri să nu știe la ce să se aștepte. Da, perioada de tranziție poate să fie foarte importantă, dar totul depinde încă o dată de ce înseamnă perioada de tranziție și cât de mult va dura. Doi ani, se spune, ar fi uh, durata maximă, dar doi ani e scurt și depinde și de destinația finală Mulțumesc, domnul Griffith. V-am vorbit și dumneavoastră, spune domnul Vin Van der Cap. Am vorbit cu, de faptul că dacă uh, cumperi bilete înainte de 29 uh, um, am vorbit cu reprezentantul TUI și vreau să știu care este cadrul juridic atunci când ai cumpărat bilete uh, după data de 31 martie. Da, știm foarte bine care este situația, urmărim îndeaproape situația Uh, pasagerilor noștri care deja și-au cumpărat biletele, dar dacă va fi nevoie de respectarea unei noi legislații vamale din cauza faptului că Regatul Unit va ieși din uh, Uniunea Europeană, pentru că nu e numai o problemă de formalități la frontieră, ci și de asigurări, o asigurare de călătorie, asigurare de sănătate și așa mai departe. Doamna McKenzie, da, o perioadă de tranziție ar fi de ajutor, sunt de acord cu antevorbitorii, dar trebuie să înțelegem uh, spre ce anume uh, facem tranziție și cât de mult va dura. Eu cred că tehnologia ne va permite să uh, ușurăm uh, această trecere spre un nou regim. Intervenție fără microfon a domnului Vin Van de Camp. Revin la domnul Dorsman. Ce se va întâmpla cu membrii britanici? Care este poziția lor? toți suntem de acord în ce privește nevoia de a menține uh, fluxurile de servicii și uh, relațiile comerciale care există în prezent. Toată lumea este de acord cu acest lucru. Dar totul va depinde de felul în care evoluează politica britanică apropo de libertatea de uh, stabilire. Uh, dar în ce privește comerțul, vrem ca situația actuală să nu se schimbe. Colegii dumneavoastră britanici au vreo influență asupra guvernului britanic? Credeți? Întreabă domnul Vin van der Cap. Știu că există relații strânse și uh, schimburi intense de opinii, ceea ce este un lucru bun. Există companii care vorbesc în mod constant cu reprezentanții guvernului britanic, deci canalele sunt deschise Întrebarea este la ce acord vom ajunge, ce vom obține până la urmă. De partea britanică, totul este întreprins pentru a ne da cât mai multă claritate cu putință într-un timp cât mai scurt. Vă rog să primesc un răspuns de la domnul Griffins. Da, lucrăm îndeaproape cu Camera de uh, Maritimă Britanică pentru a ne asigura că drepturile pasagerilor sunt respectate așa cum trebuie și avem o relație bună și cu guvernul și cred că la fel se întâmplă și cu PNO. Um, toată lumea poate să discute liber cu guvernul. Da, da, așa este. Lucrăm îndeaproape cu guvernul britanic atât uh, pe plan individual cât și cu camerele de transport maritim. Mulțumesc. Doamna Anderson, aveți cuvântul pentru 5 minute. Mulțumesc. Mai întâi o întrebare de natură generală apropo de legislație și cadrul general. Măsurile uh, recente ce privește regulile de siguranță pentru transporturile de pasageri uh, pe um, cale maritimă și sunt și alte reglementări europene. E o întrebare pentru dumneavoastră toți. Nu sunteți îngrijorați, nu vă întrebați cum vor funcționa toate aceste reglementări în lumea de după Brexit. Știu că există niște reguli internaționale care se aplică, dar există anumite reguli tipice din cadrul legislativ european acest achii la care toată lumea a aderat. Deci, pentru mine nu este deloc clar ce se va întâmpla după Brexit din această perspectivă. Da, o întrebare pertinentă. Ați vorbit despre dreptul internațional. Da, există reglementări la nivel mondial în ce privește siguranța și protecția mediului, dar dacă va exista și legislație europeană care nu se aplică Regatului Unit, ar trebui să analizăm pentru că bineînțeles că uh, poziția armatorilor europeni uh, va fi influențată de această diferență între cadrele de reglementare. Deci e un subiect care merită să fie analizat și să vedem cum va evolua. Da, toate navele noastre care uh, Uh, navighează pe apele europene respecte legislația europeană și asta chiar și atunci când ies din apele europene. Dar bineînțeles că trebuie să ne gândim <laughs> cum vom uh, um, reacționa. Noi uh, suntem activi în mai multe țări europene, deci și noi va trebui să respectăm în continuare legislația europeană cât timp uh, uh suntem prezenți pe piețele din Europa. O altă întrebare apropo de uh, Uh, contribuția europeană la nivel de um, investiții, infrastructură, cercetare, inovare. Știți că după ce vom părăsi Regatul Unit va exista o pierdere a acestei contribuții, ceea ce poate că, nu știu, domnul Dorsman sau domnul, doamna McKenzie pot să-mi răspundă la această întrebare. Puteți să lămuriți puțin întrebarea faptul că vom pierde finanțarea UE, uh, uh, deci nu vom mai avea acces la aceste surse de finanțare europene care au fost foarte importante pentru a pune la punct noi combustibili, pentru a construi noi infrastructuri care sunt relevante pentru operațiunile dumneavoastră Regatul Unit uh, sau pentru faptul că Regatul Unit a devenit o destinație pentru operațiunile dumneavoastră. Nu va fi o problemă faptul că investițiile vor scade pentru că va trebui să ne descurcăm singuri? Da, dar mă gândeam și la faptul că va exista un uh, deficit bugetar de asemenea din cauza că Regatul Unit va pleca și cum să rezolvăm acest lucru. Acest lucru va uh, uh, însemna că și banii pentru rețelele TNT vor, uh, vor fi mai puțini, vor scade din cauza că Regatul Unit uh, pleacă. Industria transportului maritim are mai multe provocări, inclusiv cea a securității și cea a protecției mediului și vom avea nevoie de bani pentru a investi în cercetare și dezvoltare. Banii din UE sunt foarte importanți. Industria deja se confruntă cu dificultăți economice, deci armatorii în niciun caz nu au uh, um, Uh, buzunarele doldora de bani ca să poată să uh, preia investițiile uh, care nu vor mai putea să fie finanțate din bani europeni, mai ales investițiile în infrastructură. Deci provocarea acum este să avem în toate porturile din Europa terminale de um, energie ca să putem să folosim um, gazul natural lichefiat ceea ce va face ca transporturile să fie mai ecologice. Încă o întrebare. Comisia luna trecută a spus că navigatorii s-ar putea să nu mai poată să folosească certificate europene dacă um, au nave cu pavilion britanic. Nu știu dacă sunteți uh, la curent și nu știu dacă știți uh, ce înseamnă acest lucru și ce va însemna pentru standardele la bordul navelor, pentru protecția drepturilor lucrătorilor. Aveți un comentariu? Încă o dată, legislația uh, este determinată de Parlament și de statele membre. Noi avem uh, angajați din toate uh, din statele membre UE și nu numai, de altfel. Nu știu dacă chiar mi-ați răspuns la întrebare. Care este poziția navigatorilor britanici? Pentru că nu știu dacă vom avea dreptul să lucreze cu nave care au un pavilion european. Din păcate nu știu să vă răspund, dar pot să revin. Mulțumesc. Continuăm cu doamna Foster. Aveți cuvântul. 5 minute. Uh, Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că nu am participat la prima prezentare. Avem uh, mai multe reuniuni uh, în același timp la Parlament. Guy Verhofstadt nu reprezintă mare majoritatea membrilor Parlamentului. Avem relații foarte bune, cooperăm foarte bine împreună și este o comisie de transporturi extrem de eficientă. Eu personal Um, am cooperat uh, foarte strâns cu Camera Britanică a Transportatorilor de ani de zile. Am uh, cooperat cu ei în calitate de eurodeputați, m-am întâlnit cu, și cu directorul ei. Aș dori să vă pun uh, o întrebare atât lui Martin cât și lui Su. Chris Green a prezentat un public pentru un plan pentru a organiza o dezbatere publică și pentru a promova viitorul acestei industrii. Trebuie mai ales, bineînțeles, să sprijine creșterea, pentru că e vorba de 11.000 de locuri de muncă și este o afacere care generează miliarde de lire la economia britanică uh, v-ați dori uh, să ia pe un făgaș, mă refer la secretarul de stat uh, pentru transporturi, foarte pe scurt pentru domeniul dumneavoastră. Orice îngrădește capacitatea noastră de a activa fără probleme în Regatul Unit. Uh, controlul imigrației reprezintă o problemă pentru securitatea uh, navelor. Facem parte din uh, comerțul mondial, ne-am dorit să avem totuși o șansă egală pentru toată lumea. <coughs> Și din punctul meu de vedere, eu aș dori să mă asigur că se folosește tehnologia pentru ca transportul să se desfășoare fără probleme în, în porturi. Sperăm să Uh, fie o aspirație foarte importantă înainte de, regatul, uh, de, de părăsirea Regatului Unit. Uh, sperăm ca și după Brexit să folosim noile tehnologii pentru a avea o, un transport sau o călătorie fără niciun fel de piedici în porturi. Mulțumesc! De asemenea, o întrebare pentru ambii. Unii consideră că Brexitul ar fi o oportunitate pentru a avea acorduri de liber schimb să avem uh, acorduri bilaterale mai avantajoase. Uh, mă gândesc la Oceania, la America, în Asia și așa mai departe. Sigur că oportunitățile de comerț sunt imense. Dar și în ce privește, eu fac parte din delegația pentru Australia și Noua Zeelandă și din delegația pentru SUA. Uh, cu toții sunt gata să încheie cu noi acorduri bilaterale, uh, comerciale, care vor interveni la un moment dat. Care credeți că ar fi oportunitățile suplimentare pentru noi, Regatul Unit, uh, după Brexit? Pentru compania noastră, vă pot spune că noi avem operațiuni în Europa, deci noi nu vrem să ne extindem în Australia sau Noua Zeelandă Martin, de fapt, trebuia să răspundă, dar Martin ar fi trebuit să... Pentru cei doi Martin. Da, mi-ar plăcea să mergeți în Australia, spune doamna Foster. Uh, e o problemă cu microfonul. Uh, pentru industria de croazieră, uh, Australia și Asia reprezintă o oportunitate imensă. S-au făcut foarte multe investiții pentru că ne dorim să avem cât mai mulți turiști de acolo și mai mulți turiști europeni acolo și britanici. De deci, în orice caz, pentru noi potențialul este real. Aș dori să vă reamintesc că au fost declarații de presă în legătură cu uh, câștigurile uh, pentru Regatul Unit de pe urma acordurilor de liber schimb, care ar uh, reprezenta o compensare pentru pierdere, dacă ar exista vreo pierdere pentru comerțul între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Uh, și s-a făcut un calcul și erau mari dubii dacă câștigul ar fi mai mare sau uh, dacă ar chiar reuși să umple gaura. Deci uh, rezultatul final s-ar putea să fie negativ în pofida uh, oricăror acorduri de liber schimb negociate. Iată ce vă pot spune deocamdată. Mulțumim. Aș dori să am și o reacție, pentru că încă mai am câteva minute. Eu sunt foarte optimistă și Uh, pentru mine nu cred că vor fi schimbări majore cu partenerii europeni. Sigur că vor fi și ceva probleme tehnice și uh, provocări tehnice pe care va trebui să le depășim. Dar în orice caz eu văd uh, paharul uh, plin uh, și cred că trebuie să fim optimiști și trebuie să menținem relații foarte prietenește cu prietenii noștri și cu co colegii noștri. Vă mulțumesc în numele delegației conservatoare de la grupul ECR. Mulțumim, doamnă Foster, doamna Meissner. Meissner, aveți cuvântul, 5 minute. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc și celor care ne-au făcut prezentațiile. Jackie Foster a avut o poziție foarte optimistă. De obicei și eu sunt foarte optimistă și mi-aș, fi, do- mi-aș dori ca lucrurile să iasă așa cum vă doriți o parte dintre dumneavoastră. Însă mă tem că nu așa va fi. Mai degrabă sunt pe partea lui Lucy Anderson. Așa arată lucrurile. De fapt, o parte dintre dumneavoastră ați vorbit despre discuții bune cu Londra, cu guvernul britanic, că există această atmosferă pozitivă și domnule Dorsman ne-ați spus ce vă doriți, v-am auzit, dar nu vi s-a promis nimic. Și asta e problema pe care o văd. Pe trebuie să ținem cont și de factorii negativi, să ne gândim care vor fi consecințele. Și acum pentru doamna McKenzie, PBO, um, există acest um, transport pe care îl faceți între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Există un contract între Franța și Regatul Unit, ceea ce se poate întâmpla cu transportul modal și așa mai departe. Am înțeles că va exista un nou acord privind imigrația. Dumneavoastră, ce știți? Ce fel de informații aveți între Regatul Unit și Marea Britanie? Um, I've heard, I've heard about it. Am auzit uh, despre el. E o chestiune uh, de care trebuie să se ocupe guvernele britanic și francez. Vor trebui să vină cu o soluție și să vedem după aceea cum putem să minimizăm, să reducem impactul asupra operațiunilor. Da, uh, ar fi așa, deci dacă lucrurile rămâne așa cum sunt acum pentru afacerile dumneavoastră, ar fi bine, dar eu nu cred că așa va fi. Există o graniță uh, care uh, trece prin uh, canalul Mânecii și cealaltă graniță de partea cealaltă, dar sigur că e o soluție pe care nu putem găsi noi acum. În ceea ce privește securitatea și prevederile de mediu, știți că există un acord internațional care nu ține de Europa, dar în ceea ce privește ocuparea, a spus că v-ați dori ca și uh, Uh, navigatori, așa a spus și domnul Dorfman, să se mențină uh, libertatea de circulație a navigatorilor. Ar fi bine, dar în ceea ce privește de, de, uh, calificările, dacă ele nu vor mai fi uh, valabile pentru nav navigatorii britanici, mă refer la cele europene, care ar fi impactul asupra afacerilor dumneavoastră? Domnul Dorsman. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Ce vă pot spune eu? Avem uh, acorduri uh, de muncă care uh, determină condițiile de muncă pentru toți navigatorii, indiferent unde lucrează, care sunt valabile peste tot. Sigur că vor mai exista schimbări în urma Brexitului, dar, într-adevăr, vor fi schimbări. Uh, aveți dreptate. Uh, uh, cei care fac parte din Uniunea Europeană pot să își recunoască competențele în Uniunea Europeană și ar fi ideal ca situația să rămână și cu Regatul Unit la fel pe viitor. De exemplu, dacă un navigator ar naviga sub pavilion olandez, ar trebui ca el să poată să continue să navigheze în Regatul Unit și viceversa. Sunt uh, aspecte foarte importante. Există un certificat internațional pentru calificarea de navigator și Uniunea Europeană poate să recunoască aceste uh, calificări și pentru uh, britanici. Dar, în orice caz, uh, lucrurile trebuie să fie reglementate. Deci, noi sperăm să nu apare probleme pentru că nu ar fi în interesul nimănui. Mulțumesc că aș mai avea încă o întrebare pentru domnul Dorsman, pentru că uh, uh, ați menționat foarte multe uh, dorințe. Eu îmi doresc uh, să se vi se îndeplinească. Vorbeați de uh, un transport fără probleme pe mare. Uh, unde ar putea apărea problemele? aș dori să fac o uh, remarcă legată de nesiguranță. Ce se va schimba? Uh, vor exista controle și la ce niveluri? Uh, de exemplu, uh, și în uh, țările de jos există uh, 35.000 de companii care vor trebui să uh, completeze o uh, declarație de încărcătură. Deci, uh, vă dați seama, Uh, cum, se, cum va funcționa noul sistem când vor fi atât de multe uh, declarații. Deci, iată care este întrebarea. Cum vom proceda pe viitor? Mulțumim, doamnă Meissner. Doamna Viu, doriți să luați cuvântul? Nu? Domnul Keith Taylor, 5 minute. Nu, nu doriți cuvântul. Domnul Riche, aveți cuvântul, 3 minute. N-am nevoie de trei minute, doamnă președinte, aș avea o întrebare foarte simplă. Pentru fiecare dintre cei trei uh, invitați, care vor fi foloasele pentru Regatul Unit în domeniul dumneavoastră de activitate, deci de pe urma Brexitului? Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Uh, eu nu pot să vă răspund decât din perspectiva industriei pe care o reprezint, uh, care ar fi beneficiile de pe urma Brexitului. Uh, îmi pare rău, dar trebuie să mă repet. Totul depinde de schimbările care vor interveni, de acordurile comerciale pe care le vom încheia, de acordurile respective. Uh, sigur că uh, situația se va schimba, dar noi sperăm să nu fie mari dezavantaje pentru noi. Uh, mesajele pe care le primim din partea echipei de negociere e că probabil că se, va, se vor mai schimba lucruri care nu vor fi neapărat pozitive, ceea ce nu va fi pozitiv nici pentru Regatul Unit și nici pentru Europa. Acesta este semnalul pe care îl primim mereu și care ne, ne, ne, ne liniștește Sigur că deocamdată este vorba doar uh, de un semnal uh, politic care ne vine de la Comisia Europeană, dar este un semnal care este mereu uh, repetat. Deci că acesta este făgașul pe care se pare că se merge. Apoi, întrebarea care se pune este dacă semnalul se va reflecta într-adevăr într-o evoluție negativă. Deocamdată domnește neclaritatea, ceea ce îngrijorează industria noastră. Domnul Riche. Vedeți, domnule Riche, că aveți nevoie de mai multe minute, spune președinta. Dar totuși eu insist pe întrebarea beneficii, foloase. Am înțeles că vă îngrijorează și vă ă, angoasează schimbările, dar doream să știu dacă eventual vedeți, prefigurați ceva foloase de pe urma Brexitului pentru Regatul Unit. Um, als, ja, kijk, wat, wat er zou kunnen gebeuren, en daar heb ik al even aan gerefereerd in mijn speech, is dat stel dat het Verenigd Koninkrijk het, het business eh, climate. Uh, ce ar putea să uh, aibă loc e ca uh, mediul de afaceri să se îmbunătățească în Regatul Unit, să existe, de exemplu, mai multe posibilități de concurență. Și până la urmă s-ar putea ca uh, liderii europeni să fie obligați să se gândească Uh, um, companiile europene, uh, dacă nu ar trebui să uh, nu părăsească Regatul Unit. Vorbeam de condiții egale pentru toată lumea. Dar, deocamdată, e în faza de negociere și așteptăm să vedem care este semnalul Comisiei. Mulțumesc din perspectiva uh, comerțului de croazieră. Știți că este în Regatul Unit a doua piață din Europa, uh, vizează doar 14% din uh, populația britanică, deci iată, potențialul este real și sperăm că va continua atâta timp cât vasele vor circula, vom putea să vindem clienților noștri vacanțe. Deci noi sperăm ca lucrurile să continue fără probleme. Pentru noi, deci din perspectiva pe și oferis, Ah, eu cred că, într-adevăr, este o oportunitate de o schimbare radicală, să folosim uh, tehnologia și să o facem mai repede, în orice caz mai repede decât dacă nu ar fi avut loc Brexitul. Mulțumim. Doamna Clun, trei minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc uh, celor trei uh, vorbitori pentru prezentări și înțeleg că e greu când n-ai certitudine, nu știi Uh, cum va arăta viitorul. Știm că Regatul Unit va părăsi piața unică, Uniunea Vamală, dar uh, sperăm să, mențione, să mențină uh, comerțul liber. Doamna McKenzie, ați vorbit despre tehnologie de mai multe ori, e un subiect foarte important pentru dumneavoastră, domnule Dorsman. Ați vorbit despre un transport maritim fără îngrădire. Credeți că Mm, din experiența dumneavoastră, a, a, am putea avea un astfel de transport? Da, sunt de acord cu cele spuse de doamna McKenzie. Într-adevăr, tehnologia poate să uh, joace un rol foarte important. Poate și pentru transportul de călători. Când călătorești spre Canada în calitate de călător, de pasager trebuie să completezi uh, o declarație de mână acum, deci tehnologia sigur că poate juca un rol important. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă vă uitați la uh, sectorul aviației, ce s-a întâmplat în acest sector în uh, ultimii ani datorită tehnologiei, ne dăm seama că sectorul maritim bate pasul pe loc și deci cred că este o oportunitate de a adopta noile tehnologii, noile tehnologii care deja sunt existente deci pe care va trebui să le folosim optim, să îmbunătățim uh, experiența pentru călător, indiferent dacă e vorba de Brexit sau nu. O întrebare pentru dumneavoastră, domnule Dorsman. A spus că nu există o piață unică pentru uh, transportul maritim. Spuneați că există reguli uh, diferite, cerințe diferite, porturi diferite în Europa. E adevărat? Asta ați spus? Știu că nu e o întrebare legată de Brexit, dar totuși e foarte importantă pentru acest sector al uh, transportului maritim. Cred că vă referați la situația actuală legată de formalitățile de raportare. Deci ce, ce trebuie să raportezi într-un uh, port european dacă vrei să intri în el? E adevărat că este o mare provocare pentru uh, echipajul de la bordul uh, vasului respectiv. Sperăm să avem o propunere rapidă din partea Comisiei Europene cât mai repede cu putință. Sperăm că și Parlamentul European va uh, trata această propunere cât mai repede pentru a îmbunătăți situația. Dar e o chestiune care se poate rezolva și pe plan tehnologic. Sigur că eu sunt pentru tehnologie, dar tehnologia e și costisitoare, mai ales pentru micii proprietari de nave sau micile companii care trebuie să uh, completeze aceste declarații. Până la urmă, miza o reprezintă timpul pierdut, uh, uh timpul și uh, personalul, banii. Da. Într-adevăr, cred că e foarte important uh, să facem și noi mai multe din uh, de pe partea europeană pentru ca porturile să fie mai accesibile, să fie mai ușor de Uh, navigat. Știu că mi-a expirat uh, timpul, dar în orice caz sper ca călătorii turiștii britanici să fie bineveniți în uh, Uniunea Europeană. Eu vin din Irlanda, din sudul Irlandei și vă pot spune că britanicii sunt pe locul întâi ca turiști în zona noastră. Mă bucur de acest lucru. Mulțumim, doamnă Clun. Domnule Keith Taylor, ați revenit? V-ați răzgândit. Doriți să luați cuvântul? Aveți trei minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Ă, această întrebare legată de foloasele sau dacă Regatul Unit va avea ceva de câștigat de pe urma Brexitului a fost foarte bună. Și cred că răspunsul din partea experților a fost nu pentru că guvernul britanic ne spune că nu intenționează să rămână în piața unică sau în uh, Uniunea Vamală. Și nu văd cum uh, o astfel de decizie nu poate avea un impact asupra transportului maritim, mai ales dacă implică bunuri. Sigur că nu aștept o reacție la această observație, dar în orice caz, aș dori să continui întrebarea și să îi întreb pe experți cum cred că Europa sau Uniunea Europeană cu 27 de state membre va avea de câștigat de pe urma Brexitului? Dacă va exista vreun câștig? Eu o să încerc să răspund în parte. Cred că e oportunitatea de a revizui totul și să vedem cum putem să activăm împreună pe viitor și ambele părți trebuie să-și revizuiască modul de a uh, munci și cred că întotdeauna sunt foloase. Mulțumim. Domnule Taylor, am și eu o uh, întrebare. M-am înscris și eu pentru că dumneavoastră ați luat cuvântul, deci m-am uh, înscris și eu după ce v-am dat cuvântul. Eu aș dori să anticipez, mai ales uh, în perspectiva celor uh, spuse de dumneavoastră, uh, să anticipăm scenariul catastrofă. Deci dacă nu obținem un acord, e clar că bunurile vor trebui să plătească de două ori taxele vamale pentru a intra în Uniunea Europeană. Aș dori să știu dacă ați anticipat un astfel de scenariu, deci că nu va exista un acord. O primă întrebare. Da, atunci vor intra în vigoare uh, regulile de la OMC și vor exista într-adevăr uh, cerințe suplimentare. Sigur că în ultimii ani situația a evoluat pozitiv, dar în orice caz ea, situația se va uh, schimba în mod radical față de uh, situația actuală. Deci va exista un uh, impact. Dar în orice caz, deocamdată nu putem să ne antepronunțăm, nu știm cum va arăta viitorul. Așa cum am spus și înainte, poziția noastră este foarte clară. Întotdeauna vor fi bunuri și oameni care vor uh, circula între Regatul Unit și Europa și noi vom uh, pune la dispoziția clienților noștri servicii, mai ales uh, bazându-ne pe noile tehnologii. Mulțumesc. A doua întrebare acum. Aș dori să înțeleg cum Brexitul ar putea schimba atractivitatea unor linii comerciale și vă explic la ce să mă refer. Știu că există porturi internaționale în Regatul Unit care uh, au o activitate de import-export, care sunt adevărate puncte de intrare a unor produse pe piața europeană. Aș dori să știu dacă acest comerț internațional va continua să fie atractiv dacă apare o frontieră și uh, aș dori să știu dacă porturile continentale europene, Rotterdam, uh, Amsterdam, uh, Zebruge și așa mai departe, aș dori să știu dacă porturile europene vor putea prelua o parte din activitate în ele. Ați anticipat o astfel de situație? Studii gedaan nu există încă studii uh, în ceea ce privește uh, transferul activității de comerț, dar în orice caz e clar când, uh, dacă, că dacă ne uităm la fluxurile comerciale din partea Chinei și așa mai departe, există inițiativa numită Drumul Mătăsii și apoi la, probabil că situația porturilor se va schimba. Oricum lucrurile se schimbă foarte mult. Mă gândesc, de exemplu, la portul uh, Rotterdam. Și apoi încă o, observ- o observație de ordin uh, general. Dacă vor apărea noi uh, granițe, noi frontiere, sigur că întotdeauna reprezintă o piedică în calea comerțului. Sigur că companiile de transport trebuie să țină cont de aceste frontiere, să vadă cum poate să își organizeze activitatea Uh, sigur că totul depinde și de uh, deciziile politice, dar uh, Știți că se pune și problema introducerii sistemului ETS la sectorul maritim. de exemplu, dacă Regatul Unit nu va introduce acest sistem ETS, atunci probabil că uh, Uh, Regatul Unit va fi mult mai atractiv pentru întreprinderile din China și uh, s-ar putea ca sistemul ETS să aibă un impact negativ asupra uh, importatorilor europeni. Să vedem cum am putea să prelungim rutele comerciale pe viitor. În orice caz, va trebui să încercăm să optimizăm toate aceste schimburi comerciale. Mulțumesc, aș dori acum să dau cuvântul doamnei Anderson din nou și domnului Vim Van de Caf pentru concluzii. Foarte repede, sprijin cele spuse de domnul Riche în ceea ce privește mediul de afaceri. S-au pierdut deja rute importante de feribot între pasageri, de exemplu între Regatul Unit și Scandinavia. Așa că eu mă tem că și alte rute fie nu vor fi dezvoltate sau vor fi restricționate, tocmai pentru că există aceste neclarități pentru mediul de afaceri. Minunat pentru Irlanda, pentru că au noi rute din Cork spre Spania, se evită Regatul Unit. Nu e o îngrijorare pe care o aveți, pur și simplu industria va încerca să evite Marea Britanie pe cât, Regatul Unit pe cât e posibil posibil. Da, am spus ceva asemănător și eu. Spuneam că dacă lucrurile se schimbă, atunci industria va încerca să se adapteze. Da, s-ar putea ca totul să se întâmple așa și atunci industria trebuie să reacționeze. Vor încerca să găsească cea mai bună soluție de a face în acest sens. Cu microfon, vă rugăm. Noi, compania noastră, întotdeauna suntem în căutare de noi rute. Acest lucru nu se va schimba și nu se schimbă iată cu Brexitul. Din perspectiva croazierelor, destinația importantă. Cât timp uh, e o destinație unde oamenii vor să meargă, vom căuta cea mai ușoară cale să ajungem acolo. Mulțumesc foarte mult, domnule Van de Camp, pentru concluzii. Da, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor participanților, le mulțumesc și în numele lui Marcus Piper și aș mai fi avut o întrebare. În cele spuse de domnul Dorsman a folosit cuvântul offshore. Ce ne-ați putea spune despre platforma continentală? Există probleme de securitate? Vedeți uh, o modificare a regulilor? Eh, eh, de shippingindustrie is niet alleen transport, maar is ook dienstverlening ten behoeve van zeg maar, olie- en gaswinning en tegenwoordig ook de windenergie op zee. Noi eh, furnizăm servicii inclusiv pentru industria de extracție a petrolului și a gazului. Există foarte multe nave care uh, fac livrări uh, în locații offshore, de exemplu transportăm uh, angajații. Cum vor fi îngrijite toate aceste echipamente? Există foarte multe nave care sunt implicate în acest sector. Vorbim și de energie oliană, energii regenerabile, tot felul de noi elemente. Și așa că rămâne această importanță a accesului pe piață companiile europene au acces de piață, au acces la platforma continentală britanică și invers. Și ne gândim ce se va întâmpla dacă vor exista schimbări. Se poate ca britanicii să spună că e nevoie de pavilion britanic, e nevoie de angajați britanici, e posibil să se întâmple tot felul de astfel de lucruri. Dacă aruncăm o privire spre uh, Statele Unite, lucrurile arată altfel. Să sperăm că nu același lucru se va întâmpla și în cazul țărilor de jos. Vă mulțumesc! Mulțumim mult pentru aceste intervenții. Cred că îi putem aplauda pe invitații noștri. Vă mulțumim! de nous avoir euh, amené. Vă mulțumim că ne-ați dat informații importante pe ce ar trebui să găsim soluții. Cu toții suntem de acord că e nevoie de această perioadă de tranziție, o perioadă în care să ne adaptăm, să vedem care sunt regulile. Și cu toții spuneți că nu putem de azi pe mâine să schimbăm tot, să E nevoie de timp. V-am auzit acum, negocierile sunt în uh, decurs, să vedem ce se va întâmpla. Oricum puteți să contați pe comisia noastră, Comisia de Transport, care vă păstrează ușile deschise și suntem tot timpul pregătiți să discutăm. Vă mulțumim și acum trecem la a doua echipă de invitați. Allez, nous continuons. Să continuăm. Îl invit pe domnul Joachim Coens, pe domnul O'Reilly și pe domnul Leighton să vină alături de mine la prezidiu. Merci beaucoup, Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și acum vom trece la domeniul porturilor. Și vom începe, pentru că ne aflăm în Belgia, cu domnul Coens. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Sunteți directorul portului Zebruș și ne veți face o prezentare, din nou gândindu-ne la același lucru, consecințele Brexitului. Ce veți resimți dumneavoastră pe teren, în port? Aveți șapte minute ca toată lumea, după care vom dezbate împreună cu colegii. Aveți cuvântul, domnule Coens. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mă bucur foarte mult că mă aflu aici, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitație. Um, avem o lungă istorie. Dacă ne uităm, avem o istorie încă din secolul XIV, când exista deja comerț de pe continentul european spre Regatul Unit. Exista comerț și în secolul XIV, va exista comerț și în următoarele secole, cu sau fără Brexit. Noi credem că vom avea în continuare un rol important de jucat în, tra în transportul de bunuri spre Regatul Unit și mai ales acum și asta din cauza poziției noastre. E o poziție foarte importantă. Aducem mărfuri din toată Europa pe cale rutieră, feroviară, prin containere, din pontul, din continentul european spre uh, piaț- spre piața din Regatul Unit, Scandinavia și așa mai departe. Pentru noi piața Regatului Unit e foarte importantă. 46% din comerțul nostru e legat de Regatul Unit. Asta pentru poziția pe care o avem și faptul că importăm bunuri nu doar din regiune, ci de pe întregul continent european spre Regatul Unit. Uh, dacă ne uităm la produsele, regiunea cu care avem de-a face, regiunile cu care avem de-a face, sunt produse din nordul Franței, Belgia, text, produse textile, avem foarte multă industrie textilă, industria alimentelor, autovehicule, componente pentru mașini, industria farmaceutică, chimică, toate acestea reprezintă exporturi spre Uniunea Europeană. 67% din comerțul nostru e export și doar restul import. Nu doar din regiunile acestea, din toată Europa, aducem din România, Ungaria, aducem mărfuri din Italia, avem 53 de trenuri pe săptămână din din Italia spre Zebruj, aducem toate aceste bunuri, le trimitem mai departe în Regatul Unit. Avem legături istorice și cu Franța, cu nordul Spaniei. Vedeți unde ajung în Regatul Unit, în zona Londrei, până foarte departe în nord totul este foarte personalizat. Ducem totul din port, cu marf, marfă neînsoțită, totul este bine făcut astfel încât să ajungă cât mai aproape de centrele de distribuție. Uh, Există 5.000 de locuri de muncă directe și o plusvaloare de 5 milioane de euro. Lucruri foarte importante. Nu portul e important, ci industriile, produsele pe care le exportăm noi din toată Europa. Avem multe 70 de servicii pe săptămână spre diferite destinații. Important e ca bunurile să ajungă în porturi, tot ce se află în depozite. Avem mulți oameni care lucrează în depozite pentru produse și apoi în următoarea fiecare zi produsele din depozite ajung în Birmingham, Londra, oriunde e nevoie. Foarte importantă e eficiența. Totul trebuie să se întâmple la timp, mai ales pentru mărfurile perisabile, cum ar fi alimentele. E foarte important să existe un flux uh, fluid foarte importantă industrie e și industria auto în Europa. Noi suntem lideri în ceea ce privește noile mașini. 8 milioane de mașini aducem bunuri din Franța, Germania spre Regatul Unit, dar și din um, SUA, Mexic. Vedeți aici un grafic important legat de noile mașini. 70% din exportul nostru se bazează pe asta, foarte important pentru Uniunea Europeană. Suntem un continent care importă și exportă mașini. Ducem mașini în Regatul Unit, dar și importăm uh, mașini. E un comerț foarte important. Multe din bunuri se află în tranzit. Un lucru de asemenea foarte important, mai ales în era post-Brexit, e important să existe în continuare acest tranzit pentru companii cum ar fi Toyota, care au o bază în portul nostru și își doresc nu doar produse din nordul Franței, Valenciennes, ci și din Japonia, Africa de Sud și alte locuri cum ar fi Turcia, care trec prin portul nostru. Există multă plus plus valoare, toate importante. Să trecem la Brexit. Ex, va fi un Brexit, există o asemenea decizie. Ce ne dorim? Acorduri comerciale. Deja astăzi avem, uh, avem dificultăți cu relația între euro și liră, cât, cu cât e mai puternic euro, cu atât e mai influențat uh, exportul și intrăm în competiție cu țări cum ar fi Turcia pe o parte din produse, de exemplu produsele textile. Bine, situația e așa cum e, însă dacă am mai adăuga și altele la acest scenariu, scenariul MC și acordurile comerciale, atunci putem avea o previziune de 10% până la 25% pentru ciocolată, 8% pentru alte produse. Totul e de asemenea important o țară ca Belgia ar plăti 1,6 miliarde de euro în aceste taxe vamale. Și vor avea și de câștigat, dar mult mai puțin față de ce vor avea de plătit. Am avea foarte mult de pierdut, foarte multe locuri de muncă, între 4 și 10 mii. Cum ne putem pregăti? Ce putem face? Bineînțeles că va exista comerț și după Brexit. Pe cine vom axa mai mult? Pe declarațiile vamale. Va exista o creștere foarte mare. Estimăm că va crește foarte mult declarația de export, cu 47%. Da, vorbim de cifre de peste un milion și important e sistemul digital, un sistem care să conecteze toate datele. Ar fi foarte bine dacă ne-ar ajuta toate părțile implicate și partea de văm de pe continent din Uniunea Europeană, nu doar partea vamală belgiană, ci și cea britanică, să existe această platformă și să funcționeze. Importante pentru noi sunt și negocierile cu alte porturi porturi externe și apoi vreau să spun că trebuie să avem o perioadă de tranziție foarte clară, lucru care a fost menționat deja astăzi. Trebuie să existe o continuare a situației totul să se schimbe o singură dată după tranziție, nu și pe timpul tranziției, după ce se încheie negocierile. De aceea trebuie claritate în legătură cu perioada de tranziție, un aspect foarte important. Apoi acorduri comerciale clare și aprofundate, să fie menținută libera circulația bunurilor. Și apoi e importantă claritatea și pentru mărfurile în tranzit pentru a evita acel scenariu OMC ce ne mai dorim pe cât de repede posibil să putem începe pregătirile pe teren și să nu așteptăm până la sfârșitul negocierilor ca să începem cu pregătirile, cu cooperarea între autoritățile portoare și așa mai departe. E nevoie și de un teren echitabil, încercăm să evităm acordurile bilaterale, foarte multe toate țările europene trebuie să aibă aceeași poziție. Și acum vreau să mai spun că, bineînțeles, există și oportunități și fac legătura cu următoarea prezentare și anume comerț mai direct cu Irlanda, foarte important pentru noi și vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult, domnule Coens, pentru prezentarea făcută. V-ați și încadrat în timp, bravo, și foarte clară această prezentare. Ne spuneați cât de importantă în perioada de tranziție și claritatea regulilor, mai ales legate de acordurile comerciale. Și acum vă dau dumneavoastră cuvântul, domnule O'Reilly, de la portul din Dublin. Și dumneavoastră ne veți face o prezentare, aveți cuvântul. Okay, merci. Um... I'm from the Dublin port, and Dublin port is the biggest. Vin din portul Dublin, este cel mai mare port de pe insulă și noi avem planul pe termen foarte lung. Brexitul creează foarte multă incertitudine și e foarte greu să te împaci cu ea când încerci să faci planuri pe termen foarte lung, cum obișnuim noi să facem. Am să răspund la cinci întrebări. Pentru noi totul a început în luna decembrie, când domnul Barnier a arătat un diapozitiv în care a spus care erau diferitele opțiuni post-Brexit. Și le-am juxtapus cu <clears throat> liniile roșii britanice. Nu mai credem acum în faptul că avem de ales între un Brexit <clears throat> dur și unul mai puțin dur nu, ni se pare clar că nu avem niciun fel de alternativă decât să avem o relație viitoare. Una se întâmplă pe plan politic, uh, alta se întâmplă pe plan comercial. Întotdeauna am avut acest uh, moto, pregătește-te pentru ce este mai rău uh, și planifică pe cum poți mai bine. Oricum, noi trebuie să ne gândim, cum vă spuneam, pe termen foarte lung. Am început așadar să facem planificări pentru infrastructura Uh, fizică de care vom avea nevoie după Brexit în uh, portul din Dublin. Nu este nimic care trebuie redescoperit. Avem uh, mm, legături cu serviciile de poliție și imigrație, serviciile vamale, serviciile fascale, serviciile agricole din Irlanda și uh, am cerut uh, autorizații de construire uh, și sperăm să putem să fim pregătiți până pe 29 martie 2019. Dacă nu va fi nevoie de ele, minunat, dar e mai bine să le avem uh, și să nu avem nevoie de ele decât să avem nevoie de ele și să nu le avem. În ce privește cifrele, am să mă concentrez pe cele două cifre scrise cu roșu. Ce înseamnă uh, Brexit? Am să revin la cifra pe care a pomenit-o și domnul Dorsman, și de ce a făcut Parlamentul de la Dublin. În jur de 200.000 de unități pe an uh, vin din Rotterdam către Dublin. Din, uh, de la 200.000 se va trece la un milion de azi pe mâine, uh, imediat după Brexit. Și pentru acest lucru ne pregătim noi. După Brexit, Dublin va rămâne principalul port pentru Republica Irlanda cu 88% din uh, traficul de mărfuri care trece prin port. Majoritatea pleacă spre uh, Liverpool, Holyhead și alte porturi britanice, dar avem flux de mărfuri și spre porturile europene. În octombrie anul trecut, acesta este un feribot care se numește Celin, este cel mai mare din lume, și uh, uh, circulă între Dublin și Rotterdam și are o lungime de 8 km, ceea ce înseamnă o capacitate uriașă de transport. Una dintre principalele noastre companii de feriboturi, Irish Ferries, tocmai a lansat un, o nouă uh, navă la um, apă care a fost construită în șantierele uh, Uh, um, într-un șantier irlandez și care face legătura cu Cherbourg din luna mai a acestui an. Ca să vă um, arăt și mai mult care sunt uh, perspectivele, în 2020 ne așteptăm să construim un feribot și mai mare și aceste feriboturi permit transportul de mărfuri, mii de tone, într-un singur transport din uh, Irlanda către restul continentului. Uh, diapozitivele sunt scrise atât de mănânc că nici eu nu pot să le citesc și îmi cer scuze. Am fost întrebați despre modificările potențiale în ce privește cadrul de reglementare după Brexit. Pentru noi răspunsul este foarte simplu numărul de unități va crește de cinci ori, unități care vor avea nevoie de uh, formalități vamale. E, e atât de simplu. Pur și simplu, ca și cum ați avea nevoie să faceți acest lucru și cu tot ceea ce vine din uh, China. Și vom avea uh, o nouă industrie care va apare, industria formalităților vamale. I-am avut până în 92 în Irlanda, după care n-am mai avut nevoie de ei și probabil că vor reapare Eu știu ce s-a întâmplat, uh, de exemplu, în 85 uh, și ce s-a întâmplat după 92. Știu ce greu era pe vremuri când aveam de făcut aceste formalități și ce ușor a fost când ele au dispărut, dar acum uh, uh regresăm. Care sunt planurile noastre pentru următorii 50 ani? De fapt, Brexitul nu are cine știe ce efect asupra planurilor noastre uh, ne așteptăm ca populația Irlandei să crească până în 2040 cam cu 17% și impactul va fi uh, din acest punct de vedere. Deci noi nu ne bazăm pe Brexit pentru planurile noastre de dezvoltare a infrastructurii în portul Dublin. Sar rapid peste următoarele două diapozitive. Singurul lucru pe care vreau să spun este că uh, noi vrem oricum ca Dublin să devină un port cheie din rețeaua TNT și acest lucru va rămâne valabil și pe viitor. Însă va trebui să facem față consecințelor Brexitului, dar Brexitul este o provocare pe termen foarte scurt în comparație cu uh, programările noastre pe termen foarte lung. Eu am uh, încredere Uh, în tehnologia în general, dar eu nu am încredere în faptul că tehnologia ne va ajuta într-un termen atât de scurt de 15-20 de săptămâni să facem față tuturor dificultăților. Am auzit ce avea de spus doamna de la P&O Ferries. Eu cred că vom avea nevoie de uh, acțiuni colaborate de la mai mulți actori, de la porturi, de la cei care uh, uh, um, transportă mărfuri și de la companiile de feriboturi. Eu cred că um, codul Uniunii, uh, vamal al Uniunii Europene va trebui să fie respectat în continuare de uh, transportatorii de mărfuri și de companiile de feriboturi și acesta este scenariul pe care noi îl avem în vedere. O altă întrebare care ni s-a adresat este apropo de în ce măsură putem să influențăm negocierile. Noi am început dialogul cu porturile din uh, vestul Marii Britanii și ieri am primit un e-mail în care mi s-a spus că principala noastră problemă este că nu știm ce se va întâmpla în timpul perioadei de tranziție și dacă guvernul britanic o va cere. Dacă ar fi să pună o întrebare negociatorilor, ar fi aveți nevoie de o tranziție lină, dar indiferent ce hotărâți, pregătiți, uh, asigurați-vă că porturile britanice sunt pregătite pentru consecințele uh, potențiale, pentru consecințele cele mai proaste și faceți în așa fel încât consecințele cele mai teribile să nu se întâmple. Merci beaucoup, Mulțumesc frumos pentru prezentare. Acum dau cuvântul domnului Lecton, tot pentru șapte minute, vă rog. Vă mulțumesc. Uh, eu n-am venit cu diapozitive, Sper că ce spun eu va fi suficient. Sunt David Layton, uh, mă ocup de afacerile corporatiste de la Asociația Porturilor Britanice și vă mulțumesc că îmi dați ocazia să vă vorbesc în această după-amiază. Eu vreau să fac observații uh, pe trei puncte. Mai întâi vreau să vă fac o introducere și să vă prezint uh, relațiile comerciale dintre noi și UE și statele din afara UE Apoi să vă spun care este potențialul impact al Brexitului asupra porturilor britanice și apoi aș vrea să vă spun care este abordarea noastră uh, pentru a face față acestui uh, impact potențial. Asociația Porturilor Britanice este operatorul portuar cel mai mare din Regatul Unit și ca, ca mulți alți operatori, noi suntem 100% privați avem porturi în Marea Britanie, Țara Galilor și Scoția și ne, uh, împreună cu clienții noștri, porturile noastre uh, angajează 119.000 de uh, oameni și contribuim cu 45 de miliarde de lire sterline la bugetul Regatului Unit. 45% din comerțul nostru se face 45% uh, se face cu țările UE și 55% cu țările din afara UE. Însă această defalcare uh, um, are un impact deosebit asupra uh, porturilor. De exemplu, porturile din sudul Angliei, ca de exemplu Southampton, sunt mai afectate decât porturile din alte regiuni, pentru că Acolo este uh, portul de unde pleacă majoritatea exporturilor, în jur de 14 miliarde de livre sterline pe an. Uh, și, de asemenea, este principalul port pentru navele de croazieră. Și să nu uităm însă că 55% din uh, comerț se face cu țările din afara UE. Dar dacă comparăm cu situația porturilor din estul regatului, acolo 60% din uh, comerț se face cu UE, în marea majoritate mașini. Anul trecut, porturile noastre uh, au avut de a face cu um, uh, companii de transport și au transportat containere mai multe sute de mii de containere către Uniunea Europeană. Helen Nimingen uh, a uh, gestionat aceste 45.000 um, de containere uh, în plus destinate țărilor din UE. Cred că acum am um, copleșit cu cifre. Noi trebuie să ieșim din Uniunea Vamală Europeană. Nu vreau să mai fac speculații în ceea ce privește impactul pe termen scurt, mediu sau lung asupra creșterii economice și asupra PIB-ului, eu mă aștept ca volumul total de comerț între Regatul Unit și UE va depinde de felul în care vor evolua negocierile. Însă nu vreau să vorbesc despre uh, avantaje și dezavantajele apartenenței la Uniunea Vamală. Eu trebuie să mă ocup de ce se va întâmpla cu transportul de mărfuri transfrontalier dacă părăsim Uniunea Vamală. Așa cum s-a spus și mai devreme, consecințele părăsirii Uniunii Vamale vor fi foarte diferite de la un port la altul și de felul în care ne descurcăm cu mărfurile britanice față de cele care nu sunt britanice. În Regatul Unit, principala grijă este pentru acele uh, porturi uh, în care ajung majoritatea containerelor din UE și pleacă înspre UE. De ce? Pentru că va fi nevoie de noi verificări vamale, ceea ce înseamnă uh, timp și bani și mai ales uh, spațiu de stocare. Ori acest spațiu este limitat. Mă gândim mai ales la ce se întâmplă în portul de la Dover. Și știm că acolo uh, se pun uh, principalele întrebări și există principalele motive de îngrijorare de, din cauza Brexitului. Riscul întârzierilor la un port precum Dover uh, ne face să ne întrebăm ce se va întâmpla cu marfa care va intra în Regatul Unit din afara UE. Datorită sistemelor informatice moderne și eficiente, experiența noastră ne arată că 1,3%, doar 1,3% din mărfurile din afara UE sunt oprite de către autoritățile britanice pentru a fi verificate. 80% dintre aceste verificări se fac în porturi de către personalul care este însărcinat cu verificarea standardelor. Deci părăsirea Uniunii Vamale dar uh, va însemna mai multe verificări, de exemplu, asupra produselor alimentare și asupra animalelor vii care circulă între UE și Regatul Unit. Dar, pe de altă parte, va exista o aliniere a reglementărilor și nu credem că va fi nevoie de verificări suplimentare pentru alte categorii de produse, chiar dacă Regatul Unit va părăsi Uniunea Vamală. Deci, în principiu, ni se pare că numărul de verificări asupra mărfurilor uh, care circulă între UE și uh, Regatul Unit ar trebui să crească în mod semnificativ. Asta nu înseamnă că nu vor exista uh, întârzieri pentru mărfurile care ajung sau pleacă din portul uh, Dover. Însă, aceste întârzieri nu vor fi consecința unor uh, factori practici sau tehnici, ci mai degrabă niște întârzieri și întreruperi datorate felului în care valorile politice de acum vor influența uh, gestiunea. Dacă Regatul Unit Um, va avea o perioadă de tranziție și dacă are o abordare pragmatică și se pregătește din timp, vom um, evita problemele. Cum o face față impactului Brexitului? Păi, în primul rând, uh, se, gestionând riscurile și să vedem cum putem să folosim mai bine porturile din estul Angliei care fac legătura cu continentul. Și o altă situație este să avem mai multe containere și mai multe um, <clears throat> camioane um, automate, deci fără șofer. <clears throat> Pot să mai spun că vom continua să uh, colaborăm cu porturi din uh, restul Europei. Pentru noi face parte din răspunderea noastră să oferim cele mai bune servicii clienților noștri uh, și mulți dintre colegii noștri din uh, comunitatea portoare europeană împărtășesc acest angajament ca um, comerțul să se desfășoare în cele mai bune condiții. Colegii din portul europene rămân prietenii și partenerii noștri și e clar că vom continua să lucrăm împreună astfel încât comerțul să continue să se dezvolte. Mulțumim pentru intervenții foarte interesante și vom uh, lansa acum uh, dezbaterea după același uh, model al jocului de tenis de masă. Domnul Van den Kamp primul are cuvântul. Cei care doresc să iau cuvântul trebuie să <clears throat> îmi atrag atenția. Doamna Anderson, doriți să luați cuvântul? Vă rog, domnule Van den Kamp. Mulțumesc. În primul rând aș dori să spun că în Parlament există o elită de politicieni care consideră că Brexitul uh, e imposibil. Spun Brexit impossible și uh, știți că și eu particip la această, din, fac parte din această elită. Dar uh, acum trec la intervenția domnului uh, Kunz. Uh, din intervenția dumneavoastră am uh, tras uh, uh, concluzia că uh, dumneavoastră credeți că va exista o perioadă de tranziție și că deci nu e nevoie de o schimbare majoră. Dacă cineva se uită la ședința noastră de pe, pe internet, de la, la Londra sau de la Bruxelles, trebuie totuși să tragă concluzia că totuși perioada de tranziție va lua sfârșit. Să vă dau un exemplu. Uh, Toyota fabrică mașini în Regatul Unit. Uh, pentru a le exporta uh, va trebui să vă, adrese, să vă adreseze dumneavoastră în legătură cu procedurile pentru că știți că vor fi foarte complicate. Nu va fi foarte complicat. Uh, există un producător de mașini, de exemplu, uh, care uh, provin din Regatul Unit și care vor putea să facă exporturi spre alte destinații, Australia, Chile și așa mai departe. E foarte important ca și noi să putem să ne asigurăm că piețe de pe piața japoneză, de exemplu, sunt exportate în Regatul Unit. Ați Uh, vorbit de 125.000 de astfel de mașini care tranzitează portul de Bruj. Există un uh, milion de mașini care sunt exportate uh, înspre uh, Regatul Unit, dintre care 150 de mii tranzitează portul Zebru și noi am dorit să menținem această valoare adăugată și într-o situație post-Brexit. Uh, e vorba de uh, mașini care se vor afla într-o situație de tranzit sau nu. Însă, să vedem uh, ce, cum se va schimba situația, deci dacă e vorba de tranziție sau nu. Am o întrebare și pentru domnul Leighton. Am înțeles că porturile britanice sunt private, nu sunt uh, instituții publice, nu sunt de stat. Sunt uh, așa numite joint undertakings. Aveți mai multă marjă de manevră? Puteți coopera mai bine cu alte uh, porturi? Uh, mă gândesc, de exemplu, la porturile Bruj sau Rotterdam. Aveți uh, o marjă de manevră mai mare pentru că sunteți instituții private? Da, în primul rând, N-am înțeles, nu înțeleg la ce vă referiți când spuneți dacă e vorba de marjă de manevră, dar aș dori să spun câteva chestiuni. Majoritatea porturilor sunt uh, private, sigur că depinde și de volumul de uh, încărcătură tranzitat, dar uh, Dover este un port privat. În ce privește marja de manevră, uh, în ceea ce privește uh, relațiile cu guvernul britanic, cred că uh, că e vorba de actori publici sau uh, private din acest domeniu, uh, Toată lumea are un dialog strâns cu guvernul uh, britanic. O întrebare pentru, pentru domnul O'Reilly. Bunurile intră uh, în uh, Dublin și după aceea ajung la Belfast. Ce se întâmplă după aceea? Nu știu. E una dintre marile enigme ale fazei 1, este una dintre întrebările cele mai uh, fierbinți. Știți că avem o frontieră terestră între Irlanda de Nord și Republica Irlandeză și eu nu pot să mă refer pentru că e chestiune foarte delicată. Nu știm ce se va întâmpla. Deocamdată foarte multe bunuri uh, ajung la portul uh, Dublin, dar uh, cu destinația finală Irlanda de Nord. Din motivul foarte simplu că lucrurile uh, ajung în sud, uh, merg uh, în nord, e vorba doar 150 de kilometri între Dublin și Belfast și deci, în orice caz, ar fi logic ca aceste bunuri să uh, fie descărcate la uh, Dublin și după aceea să treacă frontiera. Nu știu ce se va întâmpla uh, pe viitor cu această frontieră. Dar ce putem face noi la portul Dublin? Să avem infrastructura uh, pentru a ne pregăti când se va pune problema. Dar, în orice caz, noi sperăm ca granița să rămână deschisă pentru bunuri, pentru oameni, pentru totul. Mulțumim, doamna Anderson. 5 minute acum. Mulțumesc. Domnule O'Reilly, mă bucur uh, de intervenția pe care ați avut-o. De altfel, uh, mă bucur de intervențiile dumneavoastră. Vom avea o delegație uh, a comisiei noastre în viitor și vom merge și noi la Dublin. Sper că situația va fi pozitivă, dar în orice caz nu știu dacă situația este atât de bună pentru porturile britanice, dar în ceea ce privește reglementarea, Probabil că știți că regulamentul cu privire la uh, porturi, de care ne-am ocupat uh, la comisia noastră, a fost foarte controversat la Parlament. Până la urmă, cred că am ajuns la un rezultat echilibrat, uh, bun, avem măsuri foarte bune în ceea ce privește transparența, investițiile și tot ce ține de formarea mâinii de lucru. Dar o întrebare pentru dumneavoastră și pentru domnul Coens. Dacă porturile britanice, și că ele spun guvernului britanic că nu doresc să pună în aplicare acest regulament, vor să nu îl aplice și că nu vom avea uh, condiții egale din perspectiva acestor uh, uh dispoziții. Care este poziția dumneavoastră? Sigur că uh, Regatul Unit are un uh, avantaj geografic uh, imens, este o populație foarte populată, cu multe porturi. Sectorul privat funcționează foarte bine pentru Regatul Unit, e un model de antreprenoriat care, care funcționează foarte bine Regatul Unit. Sistemul nostru irlandez este diferit și el funcționează bine. În orice caz, dacă industria britanică uh, Uh, va adopta alte prevederi, alte dispoziții, uh, dar în orice caz, uh, pentru noi, ce contează sunt controlele la frontieră la care m-am referit și eu înainte. Dar și eu sunt de acord că pentru noi cel mai importante sunt declarațiile vamale care nu au de-a face cu sistemul portuar, cu portul respectiv, ele țin de deciziile luate la nivel de guvern, de Comisia Europeană. Deci e foarte important să obținem asigurări în acest sens, să vedem ce se va declara, ce nu uh, și uh, deci dacă o marfă tranzitează uh, portul respectiv, iar în ceea ce privește condiții legale pentru toată lumea, sunt de acord cu cele spuse de domnul Van den Camp. E foarte important să nu există sisteme diferite E foarte important ca uh, vamele între uh, Franța, Belgia, uh, Irlanda și uh, țările de jos să fie asemănătoare. Iar în ceea ce privește controlele la frontieră, domnule Leighton, sunteți foarte optimist. Spuneți că va exista o aliniere uh, de reglementări și deci că aceste controle vamale nu reprezintă în sine o problemă. Dar ați putea să ne spuneți ceva Uh, pentru situația în care va exista o țară terță. Sigur că din perspectiva europeană uh, faptul că vor exista aceste controle vamale care vor trebui făcute în mod uh, diferit, pentru că până la urmă problema o reprezintă bunurile care sunt importante, importate din alte țări de către noi în calitate de uh, țară terță, țări în care standardele de reglementare nu uh, sunt aceleași. Deci, în primul rând, nu știm dacă va exista o aliniere de reglementare și apoi de ce Uniunea Europeană ar trebui să fie relaxată în acest sens. În primul rând, în ce privește calendarul, să zicem ziua 1, dacă avem un acord uh, în ce privește alinierea uh, de reglementare, alinierea legislativă, sigur că situația va fi la fel ca și înainte. Deci nu va trebui să avem uh, o uh, perioadă în care să avem astfel de uh, schimbări introduse peste noapte. Să ne gândim că peste ani, dacă normele diverg, sigur, nu contează volumul comercial pe care îl vom avea, s-ar putea să avem cerințe pentru a introduce noi controle. Dar eu cred și Aș dori să, mă, să vă reamintesc că eu aș spune că nu e nevoie ca în ziua 1 să începem să introducem um, aceste controle vamale draconice. Ce aș mai putea adăuga? E că e foarte important să nu ne referim la ce spuneam înainte. Avem acum uh, sisteme divergente în ceea ce privește alimentele importate din diverse părți ale lumii. Uh, grație sistemului actual uh, VAMAL, autoritățile uh, britanice opresc doar 1,3% din mărfurile care intră. Și dacă înlăturăm 80 sau 40% din acest volum, mi se pare greu să ai o abordare uh, pragmatică și nu draconică din ziua 1. Nu știu de ce totul ar trebui să fie oprit. Ascult o observație. Mi se spune că Uh, în ce privește portul Dover, e nevoie ca timpul uh, să se uh, reducă la 15 secunde pentru a evita cozile. Ministerul Transporturilor din Regatul Unit spune că are tehnologia necesară pentru ca controlele să se facă în două minute, ceea ce probabil că va crea mari probleme la Dover. Deci v-ați uitat la mai, mai în amănunt, știu că nu reprezentați portul Dover, dar cum am putea să ajungem uh, de la 2 minute la 15 secunde? Da, aveți dreptate. Uh, într-adevăr, noi nu ne ocupăm de portul Dover, ar fi bine ca portul să răspundă, dar în orice caz, uh, ce vă pot spune eu e că portul Dover va coopera strâns cu guvernul și va reuși să ajungă la o soluție nu știu care e soluția respectivă, dar eu am încredere că vor continua să coopereze și să se asigure că adoptă sistemul adecvat. Aș dori să mai adaug ceva la această intervenție. Nu cred că nu vor fi controlele suplimentare. Chiar dacă domnul spune că nu sunt necesare, vor exista, pentru că mm, dacă nu faci parte din sistemul uh, de, deci din zona vamală și așa mai departe, eu cred că avem nevoie de personal, de personal calificat. E o problemă. La Zebruș. Uh, există 5 persoane care se ocupă de expedieri. Avem nevoie, vom avea de sute de astfel de persoane pentru a sprijini uh, sistemul. Deci poate că e o chestiune importantă. Deci trebuie să investim în formarea, în pregătirea personalului pentru a crea sisteme și pentru a opera sisteme care să uh, ne permită să ne organizăm activitatea. O clarificare. Eu n-am spus că nu vor, va fi nevoie de controle suplimentare spuneam doar că uh, probabil că sistemele nu vor bloca, deci controlele acestea nu vor bloca neapărat sistemul chiar din prima zi. Mulțumim. Doamna Anderson, doamna Meissner, acum 5 minute. Și doamna Jill Evans se pregătește. Vă rog. Uh, Mulțumesc. Am o întrebare pentru domnul Leighton și pentru domnul Cowens se poate deja vedea o afectare a economiei. 15% din uh, comerțul internațional al Regatului Unit e cu Uniunea Europeană, o mare parte cu porturile. Când se va, dacă se va produce mai puțin în Regatul Unit, de exemplu producția germană care există acolo, atunci care vor fi influențele? Controlele de import-export vor duce la faptul că va exista mai puțin uh, trafic comercial? Ce părere aveți? Ce, ce se va întâmpla în porturile britanice? Oh, thank you for your question. Me first. Um... Mulțumesc, într-adevăr, o întrebare interesantă. Nu ne temem neapărat. Îmi cer scuze, s-ar putea să vi se par plictisitor. Dar, în orice caz, răspunsul final este că Totul depinde de rezultatul viitoarelor negocieri comerciale. Iar aceste negocieri comerciale s-ar putea să se facă de bună credință cu un obiectiv să genereze prosperitate pentru toată lumea sau, din contră, s-ar putea să aibă loc într-un context diferit. Dar, având în vedere relația foarte strânsă pe care o avem cu colegii din Europeană, inclusiv din Germania, Famous uh, este unul dintre clienții noștri principali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 să ne uh, culcăm pe urechi. E foarte important să avem relații de bună vecinătate cu vecinii și știți că în regiunea Mării Nordului avem nevoie de o situație economică bună și în Regatul Unit e valabil uh, acest principiu. Ceea ce sigur că nu mm, ne permite să avem variații pe termen uh, scurt care să aibă uh, consecințe negative asupra uh, unor sectoare industriale. Mă gândesc, de exemplu, la rata de schimb, care poate avea un impact negativ asupra sectoarelor uh, uh, textilelor, de exemplu, și a încălțămintei. Dar, până la urmă, cred că dacă puterea de cumpărare în Regatul Unit va fi bine, atunci situația se va rezolva. Da, întrebarea mea este pentru domnul Leighton în ceea ce privește porturile britanice. De exemplu, credeți că ar putea să fie un uh, avantaj uh, Brexitul pentru că nu vor trebui să mai țină cont de uh, regulamentul cu privire la serviciile uh, uh, portuare. Știu că Regatul Unit nu prea a fost entuziasmat de acest regulament și alte regulamente. Vă, vă simțiți mai uh, liberi? că nu va trebui să faceți parte din uh, rețelele TNT. Deci credeți că este un avantaj sau un uh, dezavantaj dacă are loc Brexitul? Nu cred că ar trebui să speculăm, să vedem care ar fi avantajele și dezavantajele pe baza unor uh, rezultatului unor negocieri pe care nu le uh, cunoaștem. Aș putea să vă uh, enumăr cel puțin 20 de uh, avantaje ipotetice alte 20 de dezavantaje ipotetice, fiecare are poziția sa politică, personală, dar în orice caz uh, nu de asta am venit eu aici. Eu aș dori să mă refer la uh, potențialul impact al fluxului de bunuri și de servicii peste frontiera. frontieră. Mulțumesc. Următoarea întrebare pentru domnul O'Reilly cu privire la Dublin. Uh, am vorbit cu mai mulți uh, reprezentanți ai sectorului transporturilor din uh, Irlanda, care se tem că Brexitul va avea un impact uh, negativ asupra Irlandei. Mă gândesc, de exemplu, la comerțul între Irlanda, în calitate de membru al Uniunii Europene, și Uniunea Continentală. Credeți că s-ar putea ca impactul asupra porturilor să fie puternic? Eu, din câte am uh, înțeles din prezentarea dumneavoastră, nu credeți că vor fi probleme pentru porturi. Mulțumesc pentru întrebare, pentru că îmi acordă oportunitatea de a lămuri ceva foarte clar. Uh, eu nu mă refeream uh, la porturi în general, eu mă refeream doar la portul Dublin. Deci în legătură cu Brexitul, e clar că nu vom avea un comerț suplimentar vor exista sectoare din economia irlandeză foarte uh, puternic afectate. Uh, avem o industrie Uh, producătoare de autovehicule care uh, uh, generează exporturi înspre Regatul Unit, sigur că va fi un impact foarte puternic și cu rata de schimb. De asemenea, și industria producătoare de alimente, de fructe și legume. S-ar putea ca la un moment dat să recuperăm pierderile, dar probabil că vom pierde locuri de muncă și vor fi, va, va exista un impact negativ asupra companiilor. Și apoi în ceea ce privește Comisia Uh, de transporturi. Cred că industria uh, transportatoare de mărfuri va fi uh, foarte afectată. În prezent transportăm bunuri, de exemplu, înspre Milano în 20 de ore. Deci probabil că pe viitor nu se va mai putea acest lucru pentru că totul va trece pe podul respectiv. Deci cel care exportă bunurile respective va trebui să Mm, respecte niște prevederi ca și când ar uh, uh, exporta în China sau în Africa, deci vor fi uh, controle vamale. Deci impactul va fi foarte puternic asupra economiei irlandeze, dar nu cred că impactul va fi foarte mare asupra portului Dublin, pentru că problemele noastre nu vor fi neapărat afectate de către Brexit, așa cum s-a întâmplat și cu recesiunea din 2006. Mulțumesc, doamna Gilevans. 5 minute. Domnul Can se pregătește acum. Thank you, Chair. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu reprezint țara Galilor, așa că bineînțeles că impactul va fi foarte mare, mai ales la noi. Avem un port unde sunt cele mai mari feriboturi din Europa în acest moment, iar acest port al nostru nu are capacitatea fizică uh, de a introduce toate verificările de care va fi nevoie dacă va exista o frontieră. Așa că noi suntem îngrijorați cu privire la impactul asupra economiei și asupra legăturilor bune pe care le avem noi cu Irlanda. Guvernul din țara Galilor a lansat o anchetă, astfel încât să vadă care va fi viitorul porturilor din țara Galilor. Un lucru pe care îl menționează și pe care le-au uh, analizat ar fi porturile libere, zonele liberele, libere, care să ajute astfel încât să fie impactată pozitiv economia și ce se va întâmpla în cazul unei ieșiri uh, fără acorduri. Aș dori să știu cum comentați această situație. Mulțumesc! Îmi cer scuze, nu știu de ce mi-am pus căștile. Da. Holyhead, acel port, da, e într-o situație similară cu portul Dover, îmi închipui. Ce încercam să spun? Cu siguranță, pe termen scurt, Există chestiuni care pot să fie surmontate, însă ne gând, importantă e abordarea guvernelor de ambele părți ale frontierei. Ce fel de abordare vor adopta? Dacă va exista un individ care, cu o fișă care va uh, opri fiecare camion, da, va fi o problemă. Însă e o alegere aici. Nu trebuie ca lucrurile să arate într-adevăr ca pe teren. Uh, Așa că vă mulțumesc și că ați menționat porturile libere, zone de comerț liber. E un concept um, interesant care se discută în cercurile britanice pentru etapa post-Brexit. E un lucru pe care îl vom analiza. Poate în principal să încercăm să îmbunătățim situația din zonele portoare, să încurajăm investiții în industria producătoare și, și în alte activități portoare. Sunt niște lucruri care ar putea fi în avantajul Regatului Unit după Brexit. Însă, cum vom progresa, cred că trebuie să așteptăm și să vedem. Portul Holyhead e foarte important. Holyhead, Dublin, yeah. sunt ambele două porturi foarte importante. M-aș întoarce la ceva spus de David, lucru pe care ne spun autoritățile vamale portoare, cât timp uh, oamenii vor pune în aplicare regulile care există acum pentru traficul extracomunitar, verificările suplimentare vor fi reduse. Îi aud vorbind de tot felul de miracole tehnologice, însă nu, e nevoie de foarte multă muncă care trebuie făcută. Toate capacitățile la care am renunțat în 92 trebuie reintroduse, declarațiile vamale și așa mai departe. E o adevărată provocare, mai ales în ceea ceea ce privește traversarea cu feribotul în această regiune a noastră, e nevoie de multă muncă de planificare. Cred că multe se vor schimba în uh, lanțul de aprovizionare. Unii vin la Dublin prin Holyhead, cred că se vor redirecționa prin Rotterdam, pentru că le va fi mai ușor din punct de vedere administrativ. Cred că această grupare a mediului de afaceri va duce la o scădere. Există multe verificări vamale care trebuie să fie făcute așa că s-ar putea să se schimbe puțin lanțul de furnizare. Cât despre pregătire, există procese, există sisteme care există deja astăzi în portul Dublin, care mă interesează pe mine, cu mărfurile neeuropene. Exact aceleași sisteme și procese trebuie să fie acum puse în aplicare la o creștere de 5 ori a volumului. Cât timp lucrurile se vor întâmpla așa, circulația bunurilor se va întâmpla repede. David vorbea de 1,5%. Dacă ne gândim la dimineață când vin uh, două feriboturi din Hollywood, vorbim de aproximativ o oră, vorbim de 500 de comercianți. În cel mai prost scenariu, 10% dintre acestea ar trebui reverificate, adică 50 de comercianți. Nu cred că cifrele vor crește atât de mult. Cred că atunci când facem o împărțire pe componente operaționale, putem gestiona totul. Singurul lucru care mă îngrijorează e că cei care se ocupă cu operațiunile sunt aceștia vor fi cumva lăsați la o parte în umbra dialogului politic și titlurilor din ziare. Avem multe de făcut pe teren și cred că scenariul post-Brexit nu e atât de negativ în ceea ce privește porturile. Da, poate legat de zonele libere, zonele de transport, serviciile vamale. Cred că sunt două elemente diferite. Dacă bunurile vin din Uniunea Europeană și merg spre Regatul Unit sau vin din afara Uniunii Europene, trec prin port și merg spre Regatul Unit al treilea scenariu, pentru bunurile care vin din afara Uniunii și merg spre piața Regatului Unit, atunci, da, într-adevăr, e foarte important să vedem cum putem avea o zonă liberă, cum ați numit-o dumneavoastră, unde nu e nevoie de declarațiile vamale, sunt declarate doar în tranzit și să meargă mai departe. E un lucru important care deja se întâmplă, pentru că e o uniune vamală acum nu e o problemă, însă de mâine va căpăta o importanță deosebită. Pentru bunurile europene care merg spre Regatul Unit, două lucruri sunt importante. În primul rând avem aceste declarații vamale organizate din locul de export Germania, Franța sau așa mai departe. Pentru companii e posibil, însă, pentru cele mari, însă pentru cele mici va, va fi nevoie de multă muncă. Așa că noi propunem să ajungă bunurile într-o zonă în port și acolo să fie organizat exportul spre orice port, continent și așa mai departe. Pentru că dacă nu, foarte multe companii mici de transport vor dispărea pentru că nu vor putea să se mai ocupe de acest tip de transport. Cu siguranță va exista o schimbare în acel sector. Cei mari vor putea să se organizeze. Pentru cei mici ar trebui în port să creăm o zonă unde aceștia să se poată pregăti pentru declarațiile de export și așa mai departe și apoi să iasă cu ele din Uniune. Uniunea Europeană. Mulțumim, doamnă Evans, și le mulțumim um, invitaților noștri. Ne-am depășit timpul. Domnule Lecan, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, nu am nevoie de trei minute, mai puțin de atât. Am niște întrebări foarte scurte și mă bucur că pot să le adresez. În primul rând, pentru domnul uh, Leighton. Le e frică companiilor britanice că vor avea mult de companiilor britanice că vor avea de pierdut după ce ne reîntoarcem la tarif după negocierile cu Regatul Unit. Exporturile, importurile vor reprezenta provocări pentru comercianții britanici cu Uniunea Europeană. Continui cele spuse de colegii mei. Ce fel de beneficii credeți că vor exista pentru, după Brexit pentru Regatul Unit? Uh, și credeți că vor exista containere care nu se vor mai supune verificărilor după Brexit? Mulțumesc. Da, uh, în acest moment trebuie din nou să mă repet și să fiu plictisitor sunt genul de întrebări la care eu nu pot să răspund. Putem să facem speculații foarte multe, însă e nevoie de clarificări, mai avem nevoie de multe clarificări, trebuie să vedem încotro vor lua negocierile și sperăm că totul s-ar putea întâmpla într-un context constructive, ar poate și altfel. Poate că sunt niște întrebări pe care ar, putea, ar trebui să ni le puneți mai târziu. Îmi cer scuze pentru acest răspuns care nu prea cred că a ajutat. Să mă întorc, domnule Leighton. Mai avem doar 5, 57 de săptămâni la dispoziție. Mm-hmm da, auzim uh, des și știrile din Regatul Unit că timpul trece și domnul Barnier ar trebui să aibă un ceas digital, poate, pentru că sunetul ceasului care cu... Mm, e deranjant câteodată. Doamnă Clun, trei minute. Mulțumesc foarte mult. Întrebările mele aveau de-a face și ele cu ceasul. Avem mai puțin de 13 luni la dispoziție acum. Am auzit multe din partea uh, domnului director de la portul Rotterdam, care ne-a spus că se pregătește pentru cei mai rău. Martie 13 se apropie, dumnealui se pregătește în eventualitatea că Regatul Unit va fi în afara Uniunii Europene și atunci trebuie să se încheie serviciile existente. Văd 56% procent de operațiuni din martie 2013 sau, 100, sau 100% din comerțul dumneavoastră s-ar afla în afara Uniunii Europene. Sunteți optimist sau știți mai multe decât restul? Pentru că ne vorbeați de reglementare din ziua întâi, dar s-ar putea ca lucrurile lucrurile să nu stea așa. Așa că eu mă gândesc din punct de vedere irlandez pentru operator, transportator care trebuie să ajungă în Regatul Unit. Dacă nu aveți structurile pentru cel mai prost scenariu, atunci ce se va întâmpla în martie, în acea zi? și guvernul britanic și ce se va întâmpla dacă Regatul Unit va fi în afara Uniunii, va male cu acordurile de liber schimb și așa mai departe. Uh, dar păreți să fiți mai optimist decât alții și mi se pare plictisitor. Vorbeați de relațiile bune cu vecinii, cu celelalte porturi europene, da, foarte bine, dar aceste porturi se vor afla într-o regiune diferită și sub un alt regim de reglementare. Cu orice va trebui să existe și va trebui să respecte toate acestea, indiferent de prieteniile pe care le-ați putea avea dumneavoastră cu aceștia. Da, vă mulțumesc. Poate că voi spune, voi face o analogie foarte simplă despre care vorbeam și înainte. Mai încerc una acum. Dacă vorbim, de exemplu, de friptura de miel, ziua dinainte de Brexit, avem acest produs care circulă în ziua de după și chiar dacă nu există un acord, această friptură va fi în continuare produsă, nu se va schimba uh, peste noapte, această pulpă de miel și cum se vor inspecta aceste produse după aceea. Dacă avem o abordare pragmatică, o abordare bazată pe valoarea riscului, atunci nu trebuie pur și simplu să reduci la verificări, să oprește tot comerțul, ci o alegere politică și poate că există un optimism pe care l-am în acest sens. Însă un lucru care a reieșit clar din această după amiază a fost că există interes de pe ambele părți de a menține comerțul și a continua creșterea economică. Și cred că, până la urmă, aceste elemente pot să ne ofere acest optimism, să ne asigurăm că comerțul va continua să existe și să crească. Am spus că pot să existe perspective diferite, dar ținând cont de interesele economice comune care intră în joc, atunci E important să se ajungă la un uh, răspuns bun pentru toată lumea. Nu cred că ține de optimism sau pesimism. Pur și simplu că în afara, să te afli în afara Uniunii Vamale nu înseamnă haos la frontieră, pur și simplu. Orice fel de circumstanțe ar apărea, atunci totul pur și simplu va ține de deciziile politice. Ce înțeleg eu că vă doriți și sperați și nu planificați pentru un posibil rezultat. Dar ar trebui să continui ce ne spun colegii din orice fel de mediu de afaceri. Există o serie de scenarii și ar fi bine să planifici pentru fiecare scenariu. Cred că colegul de la Rotterdam a pus punctul pe ei foarte bine. Da, și cu toți, cu toții facem asta. Nu o să comentez dacă e optimism sau nu e optimism, ci așa cum arată lucrurile, eu cred că avem motive să fim totuși optimiști. Mulțumim foarte mult, doamnă Clun. Domnule Bailey, aveți cuvântul timp de 3 minute. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Aș dori să mă întorc la formalitățile vamale. Uh, S-au spus deja multe, însă, domnule O'Reilly, dumneavoastră vorbeați de industrie și ce ar trebui să facă. Eu cred că s-ar uh, cheltui mulți bani și multă energie. E un lucru inevitabil. Cred că aveți mai degrabă o viziune pesimistă cu privire la întârzierile care ar putea să aibă loc și că trebuie să ne ocupăm totul, de tot în 57 de săptămâni. Domnul uh, Coens ne vorbea de platformele digitale care ar putea să rezolve multe dintre problemele legate de formalități, uh, și cum s-ar putea încerca să fie evitate întârzierile, afectările negative care ar putea să aibă loc. Unde ne aflăm? Într-un scenariu pozitiv, optimist, digitalizarea tuturor formalităților vamale ar putea să contracareze multe din efectele negative la care ne așteptăm. Voi răspunde. Cred că, bineînțeles, tehnologia, procesele digitale sunt cele care vor face să ca totul să fie puțin mai ieftin decât ne-am așteptat prin metodele tradiționale acum. Întâi în 1990 1991 un economist estima beneficiile de a avea Um, de a renunța la renunțările la, frontier, la control la frontieră și așa mai departe. Tot ce avem acum e beneficiul acestora și înseamnă că vom reuși cu digitalizarea să minimalizăm multe dintre efectele negative, dar apoi ce se va întâmpla? Mă întorc la întrebarea de dinainte. Mă gândeam care e natura Uniunii Europene. E ceva legislativ, așa că acea pulpă de miel care va ajunge marți de data aceasta, va avea cerințe diferite la care va trebui să răspundă înainte de a fi transportată. Deci cam la asta trebuie să ne așteptăm. Noi în Dublin încercăm să ne pregătim la realitățile cu care vom avea de-a face și tot ceea ce face ca Uniunea Europeană și piața comună să funcționeze. Dacă, aș fa, dacă am face o comparație, situația care se întâmplă în porturi ca Rotterdam, ce se întâmplă cu partea intercontinentală, poate că pentru distanță distanțele scurte, că nu avem încă digitalizarea, poate aici am tras pe el scurt. Orice port, oricum ar trebui să o facă, cu Brexit sau fără Brexit, să există digitalizare, așa că acum pur și simplu există această accelerare care deja se întâmplă în anumite locuri, așa că e o oportunitate să ne axăm și pe asemenea amănunte. Nu spun că va fi ușor să punem tot în aplicare la timp, bineînțeles. Vă mulțumim foarte mult și acum trei minute pentru doamna Foster, vă rog. Da, dumneavoastră. Chairman, I'll be quick. Am să fiu foarte rapidă. Îmi cer scuze, domnilor, nu am ascultat prezentările din cauza că avem mai multe lucruri de făcut în mai multe timp, dar am reușit să fac comentarii după această sesiune. Pentru mine paharul este pe jumătate plin. Realitatea, fie că le place sau nu oamenilor, este că a fost luată o decizie mai democratic și trebuie să facem față consecințelor. Și eu sunt o femeie politică și știu că trebuie să găsesc răspunsuri altfel mă las de job. Da, e nevoie de voință politică. Știu că există provocări, dar cred că ceea ce nu se menționează este că se, face foarte, se fac foarte multe eforturi de către porturi, de către industria maritimă, despre asociația, de asociația porturilor. Deci se fac foarte multe eforturi pentru a garanta uh, o tranziție lină atunci când va avea loc Brexitul la sfârșitul lunii martie anul viitor și sunt convinsă că există suficientă energie a creierilor aici și în alte locuri și că de la oaltă vom reuși să găsim un răspuns. Nu credeți că e mai bine să fim optimiști în pofida provocărilor? Altfel, putem să vorbim până ce nu mai avem salivă și nimeni nu mai, nu o să mai vrea să vină în Irlanda sau în Regatul Unit să mai facă comerț sau afaceri și nu asta va fi soluția. Nu, noi împreună cu guvernul și cu toți colegii din Europa trebuie să facem așa fel încât să găsim o soluție și să reușim să facem comerț în continuare, pentru că avem porturile cele mai eficiente din lume. Vă rog să comentați acest lucru. Eu una sunt destul de relaxat. Of course, I'm, I'm, I'm always quite... Eu am încredere că vom reuși. Am spus acest lucru și la începutul prezentării. Avem relații comerciale, istorice, întotdeauna am avut. Dar aici greutatea este incertitudinea. Da, există hotărâre, dar există foarte multă nesiguranță. Nu știm cum trebuie să ne comportăm, nu știm dacă va exista un acord comercial sau nu, nu știm care vor fi uh, Uh, aspectele tehnice legate de uh, formalitățile vamale și de aceea trebuie să știm exact în ce va consta perioada de tranziție. Pentru că nu cred că vom avea toate răspunsurile înainte de uh, martie la anul. Da, eu cred că tot ceea ce facem astăzi este că există niște realități care trebuie să le facem față, dar este foarte greu pentru oamenii care lucrează în domeniul să uh, facă față uh, ritmului în care se iau hotărârile politice. Noi știm că trebuie să ne pregătim. Da, trebuie să ne pregătim <laughs> pentru ce e mai rău și să sperăm că se va întâmpla ce e mai bine, așa spunea doamna de fier. Am tot citat-o astăzi. Eu nu cred că îi, înseamnă să fii ptios dacă te gândești la consecințele uh, comerciale negative. Nu! Noi ne uităm la rezultatele negative, ne uităm la ce ar putea să ne depășească. Știm că există uh, aspecte negative, dar noi facem tot ce putem ca totul să funcționeze și va funcționa în porturile noastre. Da. Da, deși am citat friptura de miel de nu știu câte ori, cred că s-a înțeles foarte bine ce vreau eu să spun. E clar că e o chestiune de voință politică și de motivație a celor implicați în negocieri. Nu este nicio îndoială că, din punct de vedere practic, din punct de vedere tehnic, comerțul poate să continue și chiar să ia amploare. E totul o chestiune de a-ți pune întrebările care trebuie puse. Care este rostul negocierilor și care este obiectivul pe care vrem să-l atingem în cele din urmă. Doamna președinte, doamnelor și domnilor, această audiere se încheie. Vă rog să îi aplaudați pe cei trei intervenienți pentru calitatea dezbaterii. Eu N-am să iau exemplul uh, fripturii de miel pentru că aș vrea să-mi reduc uh, consumul de carne. Dar ideea nu este dacă să fii optimist sau pesimist, ci să fii realist. Asta e ideea, să fii realist. Oricine poate să fie optimist, uh, să fie naiv de optimist, dar acest lucru nu ne va aduce soluții pentru provocările cărora trebuie să le facem față și am observat că indiferent de sector, pentru că am vorbit și cu reprezentanții sectorului aerian și ai sectorului feroviar și ai sectorului maritim, e clar că toată lumea este îngrijorată. Aceasta este realitatea. Toată lumea își pune întrebări. Ce se va întâmpla? Și prima concluzie pe care o putem trage în această seară este că sunteți cu toții de acord că trebuie această perioadă de tranziție. Și mai spuneți un lucru care mi se pare destul de interesant. O singură dată să nu facem mm, ceva și după aceea să prelungim această perioadă de tranziție. Nu, să avem o singură perioadă de tranziție și să știm care este foaia de parcurs, ce se va întâmpla când se încheie perioada de tranziție. Și apoi sunteți de acord și cu alte lucruri. Dacă sunt controle, atunci toată, toate formalitățile administrative să fie facilitate. N-am vorbit despre acest lucru, dar mi-aduc aminte că uh, uh, cei care se ocupă de uh, activitatea din porturi își pun întrebări despre cât de mult va dura timpul de încărcare. Dumneavoastră veți gestiona acest lucru și va trebui să anticipați pentru că gestionarii camioanelor uh, vor avea și ei de așteptat și infrastructurile portoare trebuie să primească aceste cozi de camioane mâine. Și în timpul faimoasei perioade de tranziție va trebui să găsim răspunsul la toate aceste întrebări și mai ales soluții. Cu această notă de realism, <coughs> consider că toți actorii din uh, sectorul maritim vă doriți să existe o platformă care să ne permită să ne așezăm în jurul aceleași mese și să nu fim presați de timp. Pentru că martie 2019 este mâine, bate la ușă. Vă mulțumesc pentru prezență și vă spun pe curând. Nu uitați că sunteți oricând bineveniți. Vă mulțumesc! putem din nou să-i aplaudăm și să le mulțumim pentru că și-au împărtășit experiența cu noi și pentru timpul pe care ni l-au acordat. Allez, vous avez aimé... Dacă v-a plăcut sectorul maritim, o să vă placă și următorul punct de pornire de zi, sectorul aviației. Vreau să vă răspund venit expertului nostru în domeniul aviației de la Comisia Europeană. Allez nu continuăm. Continuăm așadar cu raportul domnului Marcus Piper. Prezervarea, protecția, mai bine zis, a concurenței în domeniul transportului aerian. S-au depus 288 de amendamente la raportul domnului Marcus Piper și am să dau cuvântul raportorului nostru, după care vom lansa dezbaterea cu raportorii din umbră și ceilalți membri care doresc să ia cuvântul. La sfârșit voi da cuvântul, bineînțeles, domnului Cornelis, care e prezent, dar nu-l mai vedeam, tocmai ca să ne spună și care este punctul dumnealui de vedere cu privire la acest raport. Domnule Piper, aveți cuvântul. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu va dura foarte mult. Am analizat amendamentele. Cum ne spuneați și dumneavoastră, sunt aproape 300. De fapt, nu înspăimântător de multe și sunt uh, multe asemănătoare. Problema e că unele sunt foarte controversate. Așa că Trebuie să vedem, trebuie să ajungem la un text echilibrat în Parlament, să fie cât mai acceptat de grupurile politice, textul nostru. Și atunci ne întrebăm când pot să intervină măsurile preparatorii și ce e, de fapt, acest interes al Uniunii există um, acorduri învechite, așa că e nevoie de mecanismele de care e nevoie la nivel european în ceea ce privește anchetele. Acestea par să fie subiectele principale discutate, însă nu aș dori să mă ocup și mai mult acum să vă prezint și mai pe larg acestea, ci aș dori să-i ascult pe colegi acum, astfel încât să-mi fac o idee despre ce fel de amendamente de compromis putem avea. Mai avem o reuniune a raportorilor din umbră mâine, așa că e momentul potrivit să organizăm o dezbatere acum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Piper! Dau cuvântul doamnei Prus. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Cum era de așteptat, foarte mulți colegi s-au implicat pe amendamente. Ne arată cât de important e acest regulament. Mie mi se pare pozitiv că majoritatea își dorește să rămânem la obiectivul principal și anume un regulament eficient care să protejeze industria noastră. Păcat e faptul că pentru unii europarlamentari interesul nu e atât de mare de a lupta împotriva concurenței neloiale și încearcă să afecteze acest regulament. Din partea mea și majorității grupului meu vreau să spun că nu vom lăsa o asemenea situație. Există spațiu de manevră, să ajungem la variante de compromis și cu siguranță domnul Piper va reuși să o facă. Însă un lucru e clar, toate amendamentele care își doresc să împiedice Comisia să facă pe viitor anchete legate de practici neloiale, toate aceste amendamente nu vor avea nicio șansă să treacă. Trebuie să ne asigurăm că textul este Uh, îndejuns de înspăimântător, astfel încât să nu ajungem să punem niciodată regulamentul în funcțiune, deși și acesta este obiectivul altora dintre colegii noștri. Uh, Apoi, amendamentele noastre au de-a face în primul rând cu durata anchetelor scurtată pentru Comisia Europeană, însă să nu existe un termen nerealist stabilit pentru întreaga procedură. Nu ne dorim să ajungem într-o situație în care Comisia, după 11 luni, se observă că s-au dat subvenții care afectează, dar apoi să nu mai aibă timp să Uh, ducă la îndeplinirea a doua procedură legislativă pentru că s-a scurs termenul. Nu e în interesul participanților să se întâmple așa înseamnă și că nu putem impune standarde unor state terțe care nu există și nu sunt în vigoare pentru noi. Instrumentul nu e aici astfel încât să lupte pentru așa ceva, ci ne dorim ca în ansamblul său să putem um, ne dorim să putem proteja concurența în domeniul transport, aer, transportului aerian în ansamblul său și, în primul rând, să nu îi afectăm negativ pe pasageri. Ne aflăm într-o situație în care nu trebuie să ne lăsăm uh, presionați de statele terțe, fie că sunt mari, fie că sunt mici. Dacă sunt folosite subvenții care afectează, atunci trebuie să ne folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Mulțumesc! Madame Foster, la parole este... Doamna Foster, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Tocmai am primit amendamente de compromis de la domnul Piper. E adevărat că am avut o întâlnire de dimineață, dar vreau să fac câteva comentarii pentru că avem motive serioase de îngrijorare în ceea ce privește direcția în care o ia acest raport. În ce privește sfera de aplicare, mi se pare că colegii doresc să includă sistemele de gestionare a traficului, uh, furnizorii de servicii de aeroporturi, gestionarii de aeroporturi, cei care se ocupă de securitatea um, aeriană, dar sunt îngrijorată pentru că avem uh, directive care se ocupă de toate aceste um, um, sectoare și activități din domeniul transportului aerian. Credeam că acest text este doar despre companiile aeriene. Deci deja în ceea ce privește sfera de aplicare a textului, noi avem multe semne de întrebare. Eu cred că există o diferențiare între un acord cer liber și acorduri bilaterale. Da, poate să existe un acord între, nu știu, Germania și o țară uh, din Orientul Mijlociu, dar nu există unul nu e unul și unul și același lucru, un acord bilateral și mecanismul de soluționare a litigiilor de acolo și uh, un acord de tip uh, ceruri deschise. Dacă avem un acord de tip Open Skies, uh, ca de exemplu cu Statele Unite ale Americii, Comisia este cea care negociază și statele membre trebuie să fie de fiecare dată incluse pentru că uh, Chiar și pentru un acord de tip cer deschis, statele membre trebuie să fie incluse. Comisia nu este ce, un, un organ care să facă um, anchete, deci eu nu cred că uh, Comisia are aceeași autoritate pentru un acord de tip celor deschise cum, sau pentru un acord bilateral. Știu că um, s-au formulat critici și s-a cerut o anchetă și comisia a spus că ar trebui să existe niște sancțiuni, că ar trebui, nu știu, suspendate uh, drepturile um, de a intra în spațiul aerian sau așa mai departe, dar Comisia nu are autoritate să ia asemenea hotărâri, să aplice asemenea sancțiuni. Statele membre sunt cele care pot să ia asemenea hotărâri și oricum avem reglementări diferite și în ce privește sloturile. Deci eu chiar nu înțeleg care este rolul pe care îl are comisia de jucat aici. Mie mi se pare că ați sărăcit acum uh, regulamentul și ați scos anumite amendamente și, din păcate, acest mecanism al depunerii plângerii nu mai, nu mai poate să fie eficient eu cred că ar trebui să ne uităm la fapte și cineva trebuie să se uite la fapte, dar nu comisia trebuie să plece să pescuiască uh, probe. Să nu uităm că ce ne, pa- ne pasă foarte mult de concurență, de competitivitate, de legăturile comerciale. Avem relații comerciale foarte bune. Și când mă uit cum evoluează lucrurile, mi se pare că va fi dăunător până la urmă. De aceea, pentru noi este foarte, foarte îngrijorător ceea ce se întâmplă. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun, pentru că știu că vom avea în contălnire mâine, este calea pe care o ia Parlamentul. Nu puteți aveți un mecanism de soluționare a litigiilor și apoi comisia care analizează o plângere, nu știu dacă se face la comisia INTA sau în altă parte, și apoi să așteptăm să vedem cine va influența politic întreaga treabă. Nu noi suntem cei care trebuie să influențăm politic astfel de hm, anchete. Să nu uităm că statele membre sunt cele care gestionează drepturile la uh, traficul aerian. Comisia trebuie să raporteze, să ne dea detalii despre ce s-a întâmplat, dar nu ei sunt cei care să aplice penalizări și din punct de vedere juridic ar fi uh, foarte complicat dacă comisia ar ajunge să fie cea care să ia astfel de hotărâri legate de sancțiunile de aplicat. Și apoi vom avea dificultăți cu informațiile de comunicat. Comisia nu are autoritate să meargă într-un stat terț și să ceară informații de la statul respectiv despre mediul lor de afaceri. Poate că unii vor să împărtășească informații cu noi, dar Comisia nu are drepturile extrateritoriale ceea ce ne aduce uh, la întrebarea de bază. E bine pentru concurență să uh, facem asemenea uh, legislație, să nu uităm că avem alianțe, nu-i așa? Avem alianțe cu mai multe țări din lume nu vi se pare că acest uh, act legislativ va crea o atmosferă care va fi dăunătoare reputației Uniunii Europene și, în general, companiilor noastre aeriene și asta numai pentru că există anumiți oameni și anumite organizații care nu vor să facă business? Nu mai este concurență loială. Toată lumea își dorește concurență loială. Dar nu în această direcție ia acest raport. Merci, uh, Madame Foster. Monsieur Telicca. Mulțumesc foarte mult, domnul Telicca. Mulțumesc, domnule președinte. Da, s-a spus deja. Am primit uh, dăm de la domnul Piper primele amendamente de compromis, proiectele acestora. Mâine vom avea reuniunea respectivă și va trebui, bineînțeles, să facem eforturi fiecare. Deocamdată mă voi referi doar la amendamente și poate la logica unora dintre acestor amendamente, pentru că O să transmit uh, uh, raportorului observațiile mele preliminare, după care vom discuta. În primul rând, aș dori să uh, după mine, complementaritatea celor două instrumente conține o relevanță. Deci, concurența în domeniul transportului aerian și acordurile bilaterale. Trebuie, pe de o parte, ca în anumite situații legitime să putem să ne apărăm uh, interesele transportatorilor noștri, a operatorilor, în mod transparent. Uh, sigur, trebuie să avem și un calendar uh, foarte clar și sigur că totul poate merge mână în mână cu acordurile bilaterale. Dar, pe de altă parte, nu putem să transmitem un semnal că, indiferent de felul în care procedăm cu acordurile bilaterale, vom continua uh, Uh, cu revizuirea acestui uh, uh, regulament. Sigur că dacă prin acordurile bilaterale vom readuce concurența, dacă uh, nu putem să readucem concurența pentru că cineva uh, tărăgânează, nu putem să, ne, să rămânem uh, descoperiți pentru că e în dezinteresul operatorilor în europene și așa mai departe. Dar complementaritatea e reală și trebuie să o menționăm. Acum o a doua observație. Sigur că la comisia noastră și la Parlament putem avea poziții diferite pe anumite aspecte. Unii poate că își doresc mai multă protecție, alții mai puțină protecție, dar în orice caz ar trebui să ne punem de acord că uh, tot ce ține de anchetă, totul trebuie să, să fie uh, decis la nivel uh, tehnic. Avem o, un organism responsabil Uh, deci avem uh, aceste instrumente de apărare comerciale care, uh, pe care le-am testat timp de decenii. Deci ar trebui să aplicăm filozofia acestor instrumente de apărare comercială și filozofia care stă la baza lor. Sigur că nu numai în Parlamentul European putem constata și o politicizare a anchetelor. Deci, pe o de parte, da, pentru uh, detectarea, pentru luarea unor măsuri uh, la timp, cu diligența necesară, cu fermitatea necesară, dar trebuie să respectăm uh, dispozițiile tehnice, pentru că ne pricepem la aceste dispoziții. Uniunea Europeană e foarte pricepută în acest sens. În ce privește interesul Uniunii, aici problema nu este să definim interesul Uniunii, pentru că el a fost definit și încă o dată avem uh, legislație, uh, dar trebuie să prevedem uh, dispoziții pe baza cărora, în mod ad hoc, Comisia va spune ce trebuie să facă pentru ca uh, interesul Uniunii să fie urmărit. Cam aceasta ar trebui să fie logica noastră. Bineînțeles că pentru mine și sper că nu pentru mine, uh, chestiunea principală pentru a readuce concurență și mai ales concurență loială vizează am pierdut firul gândurilor, nu mi s-a mai întâmplat de mult, se pune și problema conectivității. Nu vrem să cădem într-o capcană în care operatorii aerieni să joacă uh, să joace un rol, uh, un joc dublu, deci cei mari să joace împotriva celor mici. Uh, pentru mine, importanța este conectivitatea într-un mediu unde toată lumea beneficiază de aceleași condiții de concurență însă mai sunt și alte chestiuni pe care va trebui să le discutăm, dispozițiile, calendarul și așa mai departe, dar mm, avem uh, marj, avem uh, precedente, putem să ținem cont de antecedentele, să ținem cont de specificitatea domeniului și sunt sigur că în aceste, pe aceste chestiuni vom ajunge la un acord. Însă, cu condiția că vom ține cont de filozofia, integritatea și puterea ă, achiului comunitar, care e în vigoare. Și nu cred că ar trebui să ă, reinventăm roata, trebuie să o adaptăm doar la sectorul aviației și, așa cum spuneam, trebuie să ținem cont de ă, complementaritatea celor două instrumente. Cu restul vom rezolva. Cred că misiunea noastră este mai uh, definit, mai, mai dificilă când am citit amendamentele de compromis decât mă, mă gândeam. Mulțumesc! Noi încercăm să promovăm concurența și condiții echitabile de piață, chiar dacă noi ne dorim ca promovarea interesului Uniunii să nu ajungă la protecționism. Uh, credem că termenii ar, trebui, termenii ar trebui să fie aceiași pentru toți actorii de pe piață, că e vorba de actori europeni sau nu. Nu e posibil să permitem uh, beneficii uh, neloiale prin subvenții ascunse, de exemplu. Deci noi ne-am dorit să avem un cadru de reglementare la nivel european care să promoveze concurența loială și ne dorim să avem și instrumente pentru a pune în aplicare aceste regulamente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Și eu am cerut cuvântul M-am trecut pe lista vorbitorilor. Dacă nu mai dorește nimeni. Bun, foarte pe scurt, înainte de a trece, de a da cuvântul uh, reprezentantului comisiei, aș dori să fac o observație generală, în primul rând. E vorba despre un uh, instrument de apărare comercială. Avem astfel de instrumente și în alte domenii. Deci, principiul e ca, că dispozitivul actual, care de altfel n-a fost uh, Uh, folosit uh, s-a dovedit a fi ine ineficace, având în vedere caracterul său neoperațional. Și astfel se impune revizuirea respectivă și raportul domnului Piper. De fapt, singura problemă pe care o putem identifica în raport. Bineînțeles că există sensibilități diferite care pot uh, să reiasă atunci când discutăm detalii, dar există câteva amendamente care vizează Uh, întârzierea sau chiar anularea eficienței dispozitivului prin tot felul de observații de tergiversare. Deci cum a putea face ca regulamentul să nu se aplice? De exemplu, să ne întoarcem la acordurile bilaterale sau să prelungim termenele sau să considerăm că Comisia are o problemă, așa cum spunea și doamna Foster, în a interveni în uh, probleme legate de extrateritorialitate. E o glumă, pentru că de fiecare dată Comisia intervine, de fiecare dată când consideră că interesul Uniunii sau interesele economice ale Uniunii sunt amenințate. A, are intervenții în domeniul uh, extrateritorial în China, de exemplu în, uh, în sectorul oțelului. Deci uh, sunt, uh, avem câteva propuneri care încearcă să se asigure că dispozitivul nu funcționează. Și problema de fond uh, care se pune e cea a conectivității la care se referea Pavel înainte. Constatăm ce se întâmplă. Aeroporturile sau țările în care nu există hub-uri de competitivitate care să opereze la nivel uh, global – consideră că s-ar putea să uh, există măsuri uh, de îngrădire, uh, mai ales în acțiunile din Orientul Mijlociu. Eu cred că, într-adevăr, trebuie să acordăm atenție conectivității, conectivității fără însă ca interesele comerciale și ale companiilor europene să fie afectate negativ pentru țările sau companiile care, în care nu există aceste huburi uh, internaționale care operează doar la nivelul statului respectiv, cred că e mai bine să avem o dezbatere în statul membru respectiv sau în Uniunea Europeană în legătură cu problema de a rezolva problemele de conectivitate în Uniunea Europeană și să nu considerăm că protecția intereselor uh, uh, străine ar putea duce la măsuri uh, asimetrice care să creeze o concurență neloială. Deci, eu cred că raportorul ar trebui să fie foarte atent la tot ce uh, văduvește de uh, conținut uh, operațional acest uh, regulament. Dacă impunem uh, condiții, clauze, uh, uh, termene și așa mai departe și alte dispoziții care înlătură operativitatea din dispozitiv, atunci e mai bine să ne întoarcem la fostul dispozitiv care, așa cum spuneam, nu a fost deloc funcțional. Mulțumesc, domnule Cornelis, aveți acum cuvântul. N-a mai cerut nimeni din partea comisiei noastre. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor uh, membrilor uh, Comisiei TRAN. Într-adevăr, au fost depuse ceva amendamente pe care le-am uh, studiat cu mare atenție, unele foarte interesante pentru ca textul să fie mai bun, mai puternic, deși unele, așa cum spunea domnul Riche, merg în direcția opusă și din câte am înțeles, mâine va exista o ședință între raportorii alternativi. Sunt sigur că veți găsi modalitatea pentru a împăca toate aceste uh, direcții uh, diferite propuse prin amendamente. Aș dori să mă refer la trei aspecte din perspectiva noastră, în perspectiva uh, dezbaterii de mâine. În primul rând, în legătură cu fezabilitatea, cu funcționarea acestui instrument. Și trebuie să avem în vedere un aspect. Orice am face, ar trebui să ne asigurăm că dispozitivul funcționează, pentru că dacă nu, nu ne facem treaba. Și încă un aspect care este nou față de dezbaterile anterioare, vizează tipul de activități sau de rute uh, la care se aplică acest regulament. Există un amendament care propune limitarea uh, sferii de aplicare a regulamentului la uh, perechi sau biloame de orașe. Noi nu credem că este o idee bună, pentru că practic neagă realitatea uh, felului în care funcționează sectorul aviației. Uh, nu avem doar zboruri care se operează între două orașe. Știm cu toții că dacă vrei să mergi în SUA, există oferte de zbor între Bruxelles și uh, New York, dar există și alte opțiuni cu escale, de exemplu. Deci sectorul aeron- aviației încearcă să facă uh, legătura și credem că dacă ne-am bazat pe aceste uh, binoame de orașe, nu am reflectat realitatea și ne-am întoarce la regulamentul vechi uh, care conține astfel de îngrădiri și astfel uh, a fost uh, complet uh, nefuncțional. Deci credem că amendamentele 98 și 99 mai ales subminează grav funcționarea regulamentului în ceea ce privește interacțiunea cu acordurile bilaterale încheiate de statele membre. E un aspect foarte important în dezbatere, e un alt aspect de care se discutat și la Consiliu. Am beneficiat de consiliere de la Serviciul Juridic al Comisiei și Consiliului și ambele servicii ne-au confirmat că regulamentul propus uh, e compatibil cu uh, acordurile bilaterale ale statelor membre. Mă refer la propunerea Comisiei. Și în acest sens există toate aceste măsuri de siguranță care au fost uh, introduse în text. În primul rând, nu se poate adopta nicio măsură în urma adoptării acestui regulament care să ducă ca Uniunea Europeană sau statele membre să își uh, încalce obligațiile internaționale. Și, în al doilea rând, dacă sau în situația în care un stat membru soluționează o problemă printr-un acord bilateral, atunci uh, Comisia va pune capăt oricărei anchete uh, fără măsuri suplimentare. Deci toate aceste măsuri de siguranță ne ajută și e confirmat acest lucru și de serviciile juridice, deci ne ajută să avem compatibilitate între cele două sisteme. Să nu uităm că avem și uh, plus valoare din aceste instrumente, chiar dacă e vorba de acorduri bilaterale, pentru că multe dintre ele sunt vagi sau nu spun nimic despre tot ce ține de piețele deschise competitive. Și deci sunt greu de folosit pentru a uh, soluționa problemele din acest domeniu. Aceste acorduri bilaterale nu au nici proceduri de soluționare a, deci- a um, litigilor foarte clare și de aceea noi considerăm că noi europenii suntem în aceeași barcă. Uh, dacă deci avem un instrument unic european care este acoperit chiar de acordurile bilaterale, e uh, coerent uh, pe piața uh, unică europeană care are și o dimensiune externă. Noi mai considerăm că această propunere de a uh, sugera încheierea mecanismului de soluționare a deciziilor în, în, conformitate cu acordurile bilaterale înainte de intrarea în vigoare a regulamentului nu este o propunere bună. Ea figurează la 28, 21, 58 și alte amendamente. Noi considerăm că acest regulament uh, nu ar funcționa și, de altfel, am împiedicat statele membre care ar dori să aibă o abordare europeană, nu ar putea să folosească această abordare. pentru că uh, uh epuizarea procedurilor în uh, baza sistemului de soluționare a litigiilor nu e un concept foarte clar. Apoi, în ceea ce privește conectivitatea, un alt aspect important în dezbatere. Conectivitatea este, din punctul nostru de vedere, miezul propunerii. Trebuie să menținem uh, piețele noastre deschise pentru a ne asigura că mulți actori uh, de pe piață uh, pot opera în condiții optime noi considerăm că dacă trebuie să ținem cont de conectivitate când aplicăm aceste măsuri. Uh, fapt care se reflectă și în conceptul uh, interesului uh, Uniunii, pe care îl folosim și în alte instrumente comerciale, pe care îl folosim pentru a reduce impactul acestor măsuri din perspectiva promovării interesului economic al Uniunii, inclusiv impactul asupra consumatorilor, asupra companiilor și așa mai departe în două faze din procedură. În primul rând, înainte să lansăm o anchetă și, în al doilea rând, înainte să hotărâm să luăm măsuri dacă se ajunge la măsuri. În orice caz vom face testul uh, interesului Uniunii și pentru noi conectivitatea face parte din acest test privind interesul Uniunii. Din punctul nostru de vedere, nu ar trebui să devină un criteriu suplimentar pentru ca cineva să lanseze sau să depună plângere plângerea ar trebui să se bazeze pe o plângere care este discriminatorie, de exemplu, care denaturează piața. Aceasta ar trebui să fie baza pentru o uh, sesizare sau pentru o uh, plângere și nu credem că conectivitatea ar trebui să fie un criteriu, așa cum se spune în amendamentul 89. Ar trebui să facă parte totuși din uh, testul privind interesul Uniunii. Încă două aspecte succinte în încheiere în ce privește calendarul. Noi considerăm că e bine să avem timp suficient pentru a efectua anchete uh, adecvate. Sigur că trebuie să ajungem la un uh, echilibru între calitatea investigației și, uh, sau anchetei și viteza ei. Va trebui să găsim formula potrivită. Și apoi, în ce privește procesul final de luare a deciziei, noi considerăm că e foarte important ca Comisia să aibă acest rol de a lua decizia finală, așa procedăm și cu alte uh, chestiuni comerciale și apoi mai apărăm și uh, statele membre de o presiune uh, indiferent de unde vine ea. Deci Comisia ia decizii așa cum se întâmplă în alte uh, domenii din uh, dreptul comercial, că e vorba de uh, comerț intern sau extern. Iată care sunt aspectele pe care doream să le menționez și vă urez o ședință rodnică mâine între raportori. Mulțumim, domnule Cornelis. Acum aș dori să dau cuvântul raportorului nostru, domnul Piper, vă rog, aveți cuvântul. Also an der Länge der Ausführungen der Kommission scheint ja die Sorge după lungimea intervenției comisiei, se pare că, într-adevăr, îngrijorările sunt mari și în legătură cu ce facem noi aici în Parlament, însă nicio grijă, vom face tot ce ne stă în putință. Câteva puncte atinse de colegi pe care vreau să le menționez. Doamna Prois de la S și de ce spunea, nici noi pe ul nu ne dorim ca această directivă să fie slăbită foarte mult lucrurile importante, normal că trebuie să rămână. Sunt de acord cu cele spuse și de ECR. Dar ce, cu cele spuse de doamna Foster, că nu trebuie să mergem prea departe pe anumite dintre domenii, care sunt aceste măsuri reparatorii, poate că e nevoie de o clarificare mai mare a acestora, o separare mai clară și să fie exceptate domeniile economice care nu intră în joc aici și în ceea ce privește rolul Parlamentului European. Noi, că Parlamentul am intrat peste drepturile statelor membre, văd toate acestea cu ochi uh, critici. Cred că ar trebui să avem mai multă încredere în faptul că facem ceea ce face și Comisia. Și cred că e important ca... Că Comisia Europeană să aibă competențele de care e nevoie pentru a acționa. E mai bine când Uniunea Europeană acționează ca Uniune astfel încât să poată să încerce să ajungă la soluții bune pentru întreaga Uniune Europeană, decât o situație în care să intervină statele membre singure care au de-a face câteodată cu parteneri care sunt foarte puternici și s-ar întâmpla lucruri care ar intra în contravenție cu regulile europene. Cele spuse de domnul Tedic, ca de la ALDE acum, să nu politicizăm prea mult politizăm prea mult problema, ci să rămânem la aspectele tehnice și să nu ajungem acum la uh, o mare chestiune politică și să trimitem semnale false în afară pe lucruri pe care nici nu ni le-am dori. De aceea trebuie să avem grijă în formulările noastre. Și atunci nu trebuie să existe o rezistență atât de mare cum există acum din partea unor state membre. Mi-a plăcut ce au spus și verzii în două propoziții, cu fair and equal, atât două cuvinte, exact în această direcție ne dorim și noi să mergem și despre asta vom discuta la reuniunea noastră a coordonatorilor din umbră și sperăm că vom ajunge la bune amendamente de compromis. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Piper. Votul va avea loc la data de 20 martie. Bine, și noi mergem mai departe, rămânem în domeniul aviației și avem acum un schimb de vederi cu Comisia pe raportul anual 2016 al Comisiei cu privire la punerea în aplicare a regulamentului cu privire la reinstaurarea regulilor comune în domeniul siguranței aviației civile. Domnul Carlos Mestră, bine ați venit să nu faceți ca domnul Cornelis. Veți avea între 5 și 10 minute, astfel încât să avem și timp de dezbatere cu colegii noștri. Domnule Cornelis, vă tachinez, bineînțeles. Văd că zâmbiți. Domnule Carlos Mes, aveți cuvântul. Da, eu aș face ca și colegul meu, însă mă voi abține astăzi. Vă mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor. Voi încerca să nu vorbesc prea mult. Cred că documentul pe care îl aveți în față vorbește de la sine. Articolul 16 din regulamentul 300, Comisia prezintă un raport de implementare a regulamentului 300 din 2008 cu privire la reguli comune și securitate în aviația civilă. Regăsiți aici rezultatele nu doar activităților de anchetă pe care le are Comisia în ceea ce privește controlul activității autorităților, supravegherea statelor membre, ci vă arătăm și care sunt dezvoltările politice care au avut loc în perioada despre care discutăm și anume 2016. În primul rând vreau să-mi cer scuze, de obicei acest raport e prezentat și ceva mai devreme, însă anul acesta am avut un audit intern, așa că am hotărât să Așteptăm să vedem care e raportarea statelor membre, astfel încât să folosim și aceste rezultate în documentul nostru, ceea ce a dus la o întârziere în prezentare. Însă avem o mai mare claritate a cifrelor, mai ales în ceea ce privește nivelul de respectare. Aceste cifre um, vorbesc pentru întreaga Uniune. Un lucru care e important de menționat, un instrument pe care îl are Comisia astfel încât să se adreseze oricăror puncte minus cu privire la nivelul de securitate într-un aeroport specific, aici intervine articolul 15. Acest aeroport poate să fie scos afară din zona de securitate din Uniunea Europeană până când deficiențele constatate au fost remediate. Și e bine să știm că pe parcursul anului 2015 nu ar exista nicio notificare sub articolul 15. Toate defecțiunile au fost remediate imediat, iar cele care aveau nevoie de mai mult timp au beneficiat de anumite uh, în măsuri astfel încât să se asigure că nivelul de securitate rămâne constant. E important să spunem că în contextul cooperării cu alte state, cu acele cu care avem echivalență recunoscută a standardelor, în acest caz SUA, Canada, Muntenegru și alții, în asemenea cazuri facem nu ceva ce numim nu inspecții, ci vizite, le spunem vizite. O parte din aeroporturile din aceste state terțe au fost vizitate, mai ales în ceea ce privește SUA. SUA este una din piețele cele mai importante și cu siguranță una cu care cooperăm îndeaproape, nu doar ne ajutăm unii pe ceilalți, ne coordonăm activitățile, ci și prin faptul că avem acțiuni, acțiuni concertate cu privire la comunitatea internațională și mai ales în ceea ce privește Organizația Internațională a Aviației. În 2016 s-a adoptat rezoluția pentru Consiliul de Securitate pe securitatea aviației. E un lucru important pentru că arată cât de importantă e munca ICAO și tot ceea ce se întâmplă cu părțile implicate în ICAO, astfel încât să ne acordăm, să ne asigurăm că se adaptează standardele de securitate, se evaluează riscul și că totul e eficient. S-au făcut și eforturi suplimentare în contextul Organizației Internaționale a Aviației cu sprijinul și asistența Uniunii Europene și a Comisiei. Mai ales cu privire la inițiativele politice, aș spune că este continuată munca legată de tehnologii și foaia de parcurs. Foaia de parcurs care e cea importantă pe subiect, unde se implică îndeaproape nu doar statele membre, ci și părțile implicate, aeroporturi, producători totul devine mult mai important, e un element crucial. Ne asigurăm că tehnologia jo- joacă rolul pe care trebuie să-l joace și nu intră într-o poziție de dominanță. Ne bazăm pe toate sistemele de care nevoie pentru securitate. Un lucru important și pentru un al doilea subiect pe care vreau să vi-l menționez, protecția zone aeroportului și zonelor publice ținem cont mai ales de atacurile care au avut loc în martie anul trecut la Bruxelles, munca enormă care s-a făcut astfel încât să se identifice soluții pentru o chestiune foarte dificilă. Cum se protejează un spațiu care trebuie să fie deschis, care trebuie să rămână liber și în care trebuie să se utilizeze uh, abordări pe mai multe niveluri, astfel încât să avem rezultatele de securitate pe care ne le dorim. Comisia s-a implicat și într-o asemenea muncă cu ajutorul industriei, a analizat situația și foarte, o analiză foarte importantă, făcută și de colegii noștri de pe cealaltă parte a Atlanticului, muncă similară adusă la rezultate similare cum, similare, cum trebuie să arate această abordare pe mai multe niveluri pentru protecție. Și cu, astea, cu acestea aș dori să mă opresc. Vă voi trimite din nou la document care conține foarte multe informații și acum vă răspund cu mare plăcere la orice fel de întrebări ați putea să aveți. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul domnul Marinescu. Thank you, President. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles, e un aspect foarte important acest aspect al securității. Noul regulament de bază se adresează acesteia. Există multe discuții cu privire la posibilitatea ca Agenția Europeană să se implice pe acest aspect. Aș dori să întreb Comisia dacă știe de ce se opun atât de mult statele membre implicării agenției europene în acest domeniu. Nu pe întregul domeniu acoperit de regulamentul 300, ci aproape la tot pentru că, cum s-a spus, e foarte important. Există atacuri teroriste, așa că avem nevoie de o abordare armonizată. Nu mă refer la faptul că trebuie ca cineva să fie șeful controlelor de securitate, însă avem nevoie de o abordare aliniată în întreaga Uniune Europeană pentru că eu cred că avem nevoie de un schimb de informații și de măsuri care să se bazeze pe o abordare comună. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Marinescu, doamnă Prust, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. În ultimii ani am putut constata, din păcate, că în ceea ce privește siguranța aeriană, Trebuie să îmbunătățim multe. Grupul meu politic și împreună cu mine am fost într-o vizită la Bruxelles să vedem acest nou concept de securitate folosit acolo. Pentru mine a fost foarte clar, cum apare și în raport, că în ceea ce privește calitatea personalului, formarea continuă a personalului, aceasta este foarte importantă. Și de aceea m-ar interesa ce părere are Comisia cu privire la smart security în aeroporturi. Eu am sentimente contradictorii. Pe de o parte e nevoie de optimizare pe partea de control, pe de cealaltă parte observ totul cu ochi critici, să fie selectați pasagerii în funcție de caracteristici și să fie supuși unor niveluri diferite de control. Și asta ține cont și de, se ține cont și de alte tipuri de comportament la cumpărături și așa mai departe pe internet și nu ar trebui ca unii să fie con, controlați mai sever pentru că nu oferă date înainte. O altă întrebare legată de statele terțe. Ne vorbiți pe de o parte de evaluări făcute în um, aeroporturi, există proiectul Jakarta, mai există și alte proiecte de evaluare a porturilor, aeroporturilor în state terțe în viitorul apropiat. Cam acestea ar fi întrebările mele. Mulțumim, doamnă Foster, aveți cuvântul. Mulțumesc Comisiei, vă mulțumesc pentru informațiile oferite. Ca raportor după 11 septembrie pe acest raport întotdeauna am fost interesată și da, am avut relații foarte bune cu americanii și cu alții pe asemenea chestiuni cred că ceea ce am făcut atunci ne-a ajutat foarte mult și am recunoscut faptul că toate statele membre ICAO respectă acest regulament. Bineînțeles, mai uh, lucrăm asupra criteriilor ICAC, sunt criteriile de care ne ocupăm. Cred că ați făcut bine să spuneți de amenințări care se schimbă, pentru că au existat și atacuri teroriste, și alunecări de teren în anumite aeroporturi sunt uh, dificultăți importante de depășit. Apoi, verificările făcute per, asupra personalului, cred că și acestea trebuie să fie extinse. Statele membre trebuie să ia asemenea hotărâri. Știm că ei, trebuie să dăm dovadă de mai multă flexibilitate, știm ce încearcă să facă teroriștii, știu că sunt discuții pe care le aveți foarte des cu partenerii. În afară de toate acestea, cred că ați dat dovadă de mare atenție. Verificările aleatorii din aeroporturi, echipa comisiei a lucrat foarte bine pe acestea. Da, nu vreți să spuneți, să anunțați când mergeți să faceți verificări, dar nici să închideți vreun aeroport. Vreți să vă asigurați că atunci când există probleme puteți discuta cu cei implicați astfel încât situația să se îmbunătățească. Și un ultim punct, cum sunt uh, tratați acum pasagerii? Da, e adevărat când spunem că nu ne dorim să um, îi scoatem în evidență pe anumiți pasageri. Nu, e greșit și din punct de vedere politic. Cred că e o greșeală foarte mare care s-a făcut. Oricum, gradul de afectare prin care oricum trec pasagerii e foarte mare. Și eu cunosc bine acest domeniu, cred că totul devine imposibil și apoi și timpul care se petrece în aeroporturi. Ne vom afla în curând sub um, scaneră cu raze X pentru prea mult timp, dacă lucrurile merg cum merg acum. Dacă ne uităm la sistemul SUA acum și ce se întâmplă cu pasagerii care vin constant aici, ce fel de informații vor să furnizeze guvernul astfel încât să treacă mai repede prin verificări pentru că nu reprezintă niciun fel de amenințare. Cred că trebuie să avem o viziune mult mai largă față de ceea ce trebuie să se întâmple acum cu securitatea în aeroporturi, pentru că a devenit oribil pentru oameni să călătorească cu avioanele acum. E o experiență îngrozitoare și operatorii din aeroporturi se plâng, spun că avem nevoie ca oamenii să cumpere din magazinele noastre ceva, dar nu mai au timp pentru că stau în filtrul de securitate cel mai mult timp. Există toate provocările legate de securitate pe care le avem, însă cred că trebuie să găsim o mobilitate mai bună de a aborda acestea. Tehnologia joacă un rol, însă cred că e nevoie de voință politică, informații, toate acestea trebuie să conlucreze pentru a putea avansa. Însă foarte bine, un uh, bravo comisiei pentru că ați făcut foarte bune, uh, lucruri foarte bune împreună cu autoritățile naționale de aviație. Vă mulțumim, doamnă Foster, domnule de Grande, aveți, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru că am venit cu întârziere. A trebuit să mă ocup și de alte aspecte. Acest raport însă mă interesează foarte mult. De mult timp mă ocup de el. Am fost raportor și pentru uh, scanere atunci când, uh, în urmă cu câțiva ani, s-a pus problema instalării scanerelor în aeroporturi și știu care sunt toate motivele de îngrijorare și mm, nu toate au fost enumerate aici, dar știu exact de ce le pasă cetățenilor și nu cred că reușim să uh, ne dăm seama cât de afectați sunt cetățenii. Să nu uităm că trebuie să fim la înălțimea așteptărilor cetățenilor, să ne respectăm obligațiile morale, politice pe care le avem. Au loc atentate teroriste peste tot. La noi, în țările vecine, este și o consecință a mondializării, dar o consecință a mondializării este și mobilitatea crescută a cetățenilor și ne pasă tuturor de securitate. Securitatea care este, nu așa, preocuparea numărul unu a cetățenilor noștri. Le e frică de terorism, le pasă de riscuri, dar cetățenii noștri nu vor ca libertățile lor să fie știrbite și nu vor ca mobilitatea lor să fie îngrădită. Companiilor aeriene li se, cer uh, să facă, li se cere să facă foarte multe eforturi și cumva um, teama s-a concentrat asupra avioanelor, deși se știe foarte bine că avioanele sunt foarte sigure, printre cele mai sigure mijloace de transport. Există un risc, dar riscul este unul global. Libertățile fundamentale și securitatea nu trebuie să se pată cap în cap, dar cum să garantezi securitatea fără să afectezi mobilitatea? Ne-am gândit cum să uh, protejăm mai bine pe cetățenii europeni în aeroporturi și, în general, la frontiere. Se dezbate foarte mult pe tema securității. S-a creat Centrul European de Luptă împotriva terorismului în cadrul Europolului sau creat mecanisme pentru a reacționa rapid în cazul prezentării unei amenințări s-au creat modus operandi, s-au creat baze de date, uh, modalități de a ne adapta în timp real la ceea ce se întâmplă și eu cred că toate aceste sisteme deja dau rezultate și fiecare uh, stat membru din Europa uh, <clears throat> urmează să pună în aplicare și directiva privind datele pasagerilor. Companiile aeriene joacă un rol uh, foarte important. Toate aceste sisteme pe care le-am pomenit sunt vitale pentru securitate. Dar nu trebuie să creăm doar un sistem în care strângem informații și le stocăm. Nu, cel mai important este ca toate aceste sisteme pe care le-am pus pe picioare să uh, vorbească între ele, să fie interconectate. De aceea avem neapărat nevoie de interoperabilitate. Securitatea cibernetică, un alt aspect cheie care ne afectează pe toți pentru că amenințările cibernetice sunt în continuă evoluție și, în general, nu ținem pasul cu ele. Agenția Europeană pentru Securitatea Aeriană a făcut tot ce a putut pentru a uh, garanta un nivel crescut de protecție a datelor și tocmai uh, pentru a putea preveni atacurile cibernetice. Vă spuneam, avem o datorie față de cetățeni și tocmai pentru că știm că amenințările se multiplică. Comisia știe foarte bine care este atitudinea mea, întotdeauna am fost dispus să colaborez, să negociez pe aceste chestiuni sensibile. Știu că există dificultăți și raportul pentru că, de care mă ocup, uh, emiterea de certificate, sunt uh, aspecte pe care le cunosc foarte bine. E adevărat că există un blocaj la Consiliu, e și o problemă de conflict de competențe dar eu uh, cer comisiei să dea dovadă de înțelegere, așa cum și eu știu să dau dovadă de înțelegere. Continuăm munca, dar trebuie să aibă loc și o schimbare de atitudine. Eu știu că există dificultăți uh, cu ceea ce cer ei, dar nu putem să um, stăm cu brațele încrucișate, cunoscând foarte bine care sunt problemele și așteptările cetățenilor dacă nu ne mișcăm, nu avem cum să găsim soluții. Și în plus avem soluții tehnologice. Cetățenilor le este foarte greu uh, ca să, nu știu, să se facă, să fie compatibile controlele de securitate cu uh, cumpărăturile duty free. Dar nu puteți să uh, Spuneți că aceste spații cu magazine duty-free uh, au de suferit din cauza controlului de securitate. Da, știu, există interese naționale, interese comerciale, comerciale dar dacă vrem uh, securitate, e adevărat că trebuie să facem niște concesii în ce privește libertățile, dar uh, până la un punct, până la un punct. Eu vreau să știu ce mijloace, ce măsuri ia Comisia pentru a permite interoperabilitatea, de exemplu, între toate serviciile secrete și serviciile de informații dintre statele membre. Iată un lucru important. Cineva a spus că dacă vrei să garantezi uh, nivel maxim de securitate, trebuie să fii stăpânul informației. Și după atentatele teroriste s-a văzut că de multe ori a fost din cauza uh, lipsei comunicării și um, informațiilor pe care uh, unele serviciile dețineau și nu le-au transmis vecinilor. Știind că așa stau lucrurile, Uh, și că um, nu întotdeauna uh, între serviciile de informații secrete există relații de încredere, uh, ne întrebăm ce facem. Atunci când eu am făcut raportul, despre folosirea scanerelor, unul dintre subiectele divergente era legată de comunicare și de uh, controle și de protecția datelor cu caracter personal. Acum cetățenii sunt gata chiar să-și sacrifice datele, dar așa ceva nu mi se pare normal. Da, am creat sistemul PNR uh, și acesta este deja o concesie și un sacrificiu, dar în schimb ce le dăm cetățenilor? Trebuie neapărat să folosim mijloacele pe care le avem astfel încât tehnologia pe care o avem la dispoziție să ne folosească și într-adevăr să creștem nivelul de securitate. Mulțumesc! Merci. Mulțumim, domnule de Grande. Domnule Cun, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Un subiect foarte interesant de care ne ocupăm de mulți ani în Comisia de Transport. Cum putem să îi protejăm pe cetățenii europeni, nu doar în Europa, ci cum ne putem asigura că toți pasagerii aerieni sunt în siguranță, de unde pornesc până unde ajung. Și aici avem variante diferite, variante pe care le-am discutat cu interzicerea lichidelor, introducerea scanerelor corporale, uh, Apoi și în ceea ce privește controlul persoanelor, cum trebuie să se desfășoare, indiferent dacă există un registru în care sunt trecute sau nu, ci persoanele pur și simplu să fie controlate. Uh, Cred că foarte multe lucruri am reușit să le facem, detectarea metalelor, explozibililor și așa mai departe. Această detectare se poate face prin diferite modalități tehnice și consistența lichidelor între timp poate să fie depistată prin te tehnologii foarte interesante. Însă cred că în continuare e nevoie să se facă probe eșantionate și un fel de profiling, așa cum o fac și alte state, nu trebuie să scăpăm nici asemenea amănunte. Apoi la zborurile combinate, unde sunt și pasageri și marfă, cargo acestea, din câte știu, sunt în continuare un factor de care trebuie să ținem cont mai mult. Și aici uh, tip, diferitele tipuri de senzori joacă un rol important. Și doamna Foster vorbea și despre um, câini, despre câini specializați, special antrenați care pot să detecteze substanțe periculoase. Apoi pe aeroporturile de marfă, unde trebuie să se ia în continuare probe din containere, să se facă verificările de care e nevoie în continuare. Ce mai e important din perspectiva mea și ce nu ar trebui să uităm? Există controlele pentru personal. Uh, în aeroport, pentru cei care lucrează la ground handling. Aceste controle sunt la fel de importante. Trebuie să se facă verificări, să nu existe persoane care pot presupune riscuri de securitate. Și mi-am cam pierdut și rugândurilor. Asta pe de o parte, pe de cealaltă parte și ceea ce se întâmplă cu cei care uh, livrează. Sunt puși acolo companiile care livrează ziarele, de exemplu, și orice altceva ce apare la duty free, în magazine de duty free. Eu consider că și aici trebuie să existe o supraveghere îndeaproape, să nu existe niciun fel de vid de securitate. Cam asta ar fi perspectiva mea în linii mari. Cred că progresele făcute sunt foarte mari. Mai intervin situații în care, de exemplu, după uh, Um, atacurile teroriste, există diferite situații în care unii reușesc să mai urce în avion cu un pachet uh, negru sub braț, după toate controlele de securitate. Și în asemenea situație ar trebui să avem personal bine antrenat la bord, ce pot să facă în, într-o asemenea situație cu acel pachet. Uh, Deci e nevoie de aceste niveluri unele de bază și apoi și mai înalte în funcție de situația cu care se confruntă personalul. Dar încă o dată vă mulțumesc. Consecințele acestui raport sunt foarte importante. Cetățenii noștri trebuie să poată să fie siguri că atunci când urcă într-un avion se află în siguranță. Mulțumesc, domnule Kun. Mă uit la domnul Carlos Mestre și am să-l rog să tragă concluziile și să răspundă la întrebările care au fost puse. Aveți între 5 și 10 minute. Cred că o să fie suficient. Mulțumesc. Am să încerc să fiu concis. S-a vorbit despre EASA și cred că toată lumea este de acord cu faptul că EASA are un rol de jucat în ce privește security by design și orice alt aspect de securitate. Și, în general, nu doar Comisia, ci și statele membre uh, țin foarte mult la securitatea cibernetică, un alt subiect care a fost menționat. N-aș spune că există o opoziție puternică dar eu cred că o, o parte dintre elementele legate de securitate uh, intră în conflict cu faptul că anumite informații sunt confidențiale și sunt uh, secrete uh, și de aceea aceste informații nu pot nici să fie comunicate, nici nu pot să fie gestionate. De aici vine un motiv de blocaj. Noi discutăm cu EASA ca să vedem cum putem să găsim o cale de înțelegere și cum putem face în așa fel încât elementul de securitate, unde EASA are o competență, să fie bine canalizat. Și sunt și chestiuni de siguranță care trebuie bine exploatate. Deci, cred că situația se îmbunătățește și se îndreaptă în direcția cea bună. În ce privește securitatea la sol, eu cred că ce se întâmplă în aeroporturi uh, pentru protecția pasagerilor și a stafului și în general la publicului în aceste spații deschise, um, da, nu există soluție universală, nu poți să găsești o singură tehnologie care să răspundă la toate provocările. Ai nevoie de abordări pe mai multe niveluri. Există o chestiune de um, cultura securității, apoi să știi că publicul este conștient de rolul pe care îl are de jucat, apropo de provocările legate de securitate și ține și de schimbul de informații, nu când are loc un atentat sau după un atentat, dar și să se știe cine trebuie să ia comanda, care sunt canalele de comunicare, care sunt procedurile care trebuie aplicate dacă cumva are loc un atentat. Ține și de protecția spațiului aerian, pentru că un lucru pe care l-am văzut cu atentatele de la Zaventem, una dintre primele soluții a fost să se extindă perimetrul și să se stabilească niște controle la câțiva metri de terminal, dar nu aceasta era soluția. Nu, ne trebuie o soluție care să țină cont de fluxul de pasageri, dar care să nu um, um se transforme într-o aglomerație, pentru că această aglomerație poate să devină o nouă țintă. Ca să răspund domnului de Grandes. Nu cred că Um, ne putem limita doar la verificări. Verificările sunt o parte a răspunsului, dar avem nevoie de abordare cuprinzătoare a tuturor amenințărilor și încă o dată avem nevoie de un răspuns pe mai multe niveluri. Nu există o soluție universală, trebuie să avem un sistem care să ne permită să controlăm în mod efectiv orice fel de modificare a atitudinii a celor care um, intră în contact direct cu angajații, cu uh, societățile care au contracte uh, și acționează în interiorul aeroportului. În ce privește aceste um, ecusoane și carduri de acces uh, pentru spațiul din um, aeroporturi, evident că se fac verificări înainte de a se elibera aceste carduri și bineînțeles că toate bunurile care intră într-un aeroport sunt uh, verificate, sunt scanate, toate aceste lucruri sunt uh, deja uh, funcționale, dar poate că trebuie să le mai dezvoltăm. Doamna Foster a lansat o discuție mai degrabă filozofică. Ce putem să facem pe viitor? Situația actuală nu mai poate dura și știm că va crește numărul de pasageri și va crește uh, traficul aerian. O diferențiere a pasagerilor poate să fie o opțiune, dar v-aș atrage atenția asupra folosirea acestei soluții și doar a acesteia, pentru că pot există existe probleme operative. Trebuie să faceți totul cu multă prudență și aici păstrăm legătura cu părțile interesate, cu fabricanții, cu aeroporturile, să creăm un mecanism care să permită um, diferențierea pasagerilor. Știm că regulamentul privind protecția datelor este mult mai stringent în Europa decât în alte locuri din lume și trebuie să găsim o posibilitate pentru că această info, aceste informații să ne permită mai multă securitate pentru transportul aer, aerian și să fim siguri că oamenii periculoși, cei cu intenții negative, să nu poată să ajungă în um, mijloacele noastre de transport. Vreau să mai spun ceva despre securitatea cibernetică. Cred că este un subiect deosebit de important. Nu este un subiect tipic uh, pentru transport, pentru transportul aerian, Trebuie să vedem însă care sunt acțiunile tipice pe care trebuie să le întreprindem în sectorul aviației din această perspectivă. O ultimă observație despre certificatele pentru echipamentele de securitate. Sperăm că vom avansa rapid cu acest dosar și se, că se vor găsi soluții și Comisia este de acord că este un dosar deosebit de important și munca pe care o facem cu statele membre pentru a garanta schimbul de informații acum este rodnică, uh, amasează în mod pozitiv, uh, evaluările de risc au devenit un exercițiu de rutină în munca comisiei la DJ Move și DJ Home. Există de asemenea mai multe servicii implicate în statele membre și vom continua și sperăm să ne îmbunătățim. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mestră, pentru precizări. Este doar începutul, este doar o primă consultație. Dragi colegi, acum suspend ședința și vă dau întâlnire pentru următoarea ședință care va avea loc luni, 26 februarie, de la orele 15. Vă urez o săptămână plăcută și sper să ne mai întâlnim pe holuri.